Bon après-midi, colegi. Bună ziua, dragi colegi. Bună ziua, doamnă Gheorgheva. Bine ați venit uh, la Parlamentul European și la Comisia pentru Dezvoltare. Știm cu toții care este scopul acestei reuniuni. Este vorba despre audierea doamnei Gheorghiveva pentru a vedea în ce măsură este capabilă să fie membra Comisiei responsabilă pentru cooperarea internațională, ajutorul umanitar și reacția la crize, portofoliul care i-a fost încredințat de către președintele Barroso. Vă amintesc că, conform liniilor directive pentru aprobarea Comisiei, conținute în anexa 17 a regulamentului, Parlamentul evaluează comisarii desemnați uh, în ceea ce privește competențele lor generale, angajamentul european și independența personală. Parlamentul evaluează de asemenea în ce măsură își cunosc portofoliul potențial, precum și capacitățile lor de comunicare. Vă amintesc de asemenea că, înainte de această audiere, comisara desemnată a răspuns în scris la un chestionar pregătitor. Răspunsurile scrise au fost distribuite deputaților și se găsesc în dosar. Înainte de a ne începe lucrările, aș vrea să amintesc pe scurt derularea acestei audiții. Începem cu o scurtă declarație a grupurilor politice în ceea ce privește prioritățile lor în domeniul ajutorului umanitar și în ceea ce privește gestiunea crizelor. Apoi, comisara desemnată este invitată să facă o declarație introductivă care nu trebuie să depășească 10 minute. După această declarație introductivă vor urma întrebări timp de 2 ore și 45 de minute. Întrebări care sunt deschise de către reprezentanții grupurilor politice. Dezbaterea aceasta se va derula conform principiului ping-pongului, câte 3,5 minute, 45 de secunde pentru fiecare întrebare, 1 minut și 45 de secunde pentru răspunsul comisarei și 30 de secunde pentru o întrebare suplimentară eventual și, în sfârșit, 30 de secunde pentru răspunsul final, dacă este cazul. Vă amintesc că fiecare deputat are strict 45 de secunde pentru a-și pune întrebarea. Cu cât uh, întrebările vor fi mai scurte, cu cât comisara va avea timp pentru a răspunde la întrebări și la întrebările suplimentare. Aceste întrebări suplimentare trebuie să fie legate de răspunsul comisarei. Nu trebuie să ridice alte probleme în calitate de președinte a comisiei și președinte a ședinței, îmi rezerv dreptul de a nu accepta întrebările suplimentare care nu respectă aceste criterii. Vom dispune de asemenea de două perioade pentru o dezbatere conform sistemului Catch the Eye pe subiecte identificate de către coordonatori și care constituie priorități ale comisiei noastre. Deputații care doresc să intervină în cadrul acestor dezbateri vor avea între 15 și 20 de minute pentru a-și pune întrebările și o invit pe comisară să fie foarte concisă în răspuns. Pentru intervenții vom da prioritate membrilor efectivi și membrilor supleanți în Comisia pentru Dezvoltare. Am prevăzut de asemenea o perioadă de timp în care comisara este invitată să își elaboreze sau precizeze răspunsul la anumite întrebări ale deputaților la care nu a răspuns în mod satisfăcător sau complet, întrebări care vor fi semnalate de către reprezentanții grupurilor politice. Am invitat Comisia pentru Mediu și Comisia pentru Afaceri Externe să participe la această audiere și urez bun venit colegilor din aceste comisii. La sfârșitul audierii o voi invita pe comisara desemnată, doamna Gheorgheva, să facă o scurtă declarație finală dacă o dorește. Dezbaterea va fi interpretată în toate limbile și deci toți oratorii pot să își vorbească limba maternă. Oratorii sunt rugați însă să țină cont de faptul că intervențiile lor sunt interpretate și deci să nu vorbească prea rapid. Amintesc că dezbaterea va fi transmisă în direct prin web streaming pe site-ul internet al Parlamentului și că înregistrarea video a audierii va rămâne la dispoziția tuturor pe același site. Ne începem audierea prin declarația grupurilor politice. Și dau cuvântul domnului Kasmarek în numele grupului PPE. Pani Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, doamnelor și domnilor, ne face mare plăcere să discutăm astăzi cu dumneavoastră subiecte foarte importante pentru comisia noastră. În tratatul de la Lisabona s-a recunoscut pentru prima dată ajutorul umanitar ca parte a politicii externe a Uniunii Europene și pentru prima dată vom avea și un comisar responsabil de ajutorul umanitar. Crearea unui portofoliu separat reprezintă un semnal limpede dat de Uniunea Europeană și de domnul Barroso referitor la faptul că luăm cât se poate de în serios ajutorul umanitar și dorim să consolidăm rolul Uniunii Europene pe scena internațională. Acest lucru reprezintă un pas în direcția cea bună. Uniunea Europeană este printre cei mai mari donatori de ajutor umanitar din lume și trebuie să se concentreze pe coordonare, coeziune și complementaritate. De asemenea, trebuie să fie gata pentru provocări, noi provocări, în domeniul ajutorului umanitar mondial. Aceste provocări sunt foarte dificile, după cum am constatat cu toții în legătură cu situația din Haiti și una dintre cele mai mari provocări este furnizarea de ajutor neutru și eficient. Realitatea este destul de întunecată și foarte adesea se vorbește despre circumstanțe tragice și despre morți tragice ale lucrătorilor din domeniul umanitar. Trebuie să combatem și acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Berman din partea socialiștilor și democraților. Doamnă comisar desemnat, ajutorul umanitar este, așa cum știți, o luptă care nu încetează niciodată și o luptă între abordările pragmatice ale celor puternici cu interesele lor strategice și industriale și uh, viețile uh, celor mai puțin puternici, femei și copii în special și în această ordine, pentru că ei sunt cei mai uh, expuși. Este o luptă de a aduce ajutor celor care suferă și uh, de a evita riscul perpetuării uh, unui conflict din cauza uh, faptului că ajung într-o anumită zonă de conflict ajutare umanitare. Sarcina noastră va fi să dați dovadă de hotărâre. Uneori va trebui să impuneți legislația umanitară unor miniștri de externe care nu întotdeauna au această prioritate. Lucrurile pot părea simple în Haiti, însă un dezastru natural este atât de diferit de o suferință cauzată de acțiunile oamenilor. Un tsunami e diferit de Darfur și realitatea este acolo, pentru că oamenii sunt capabili să-și facă mult rău unii altora. Întrebarea care se pune este când să intervii. Modestia, cred că este ultimul lucru pe care îl așteaptă victimele de la noi și inundațiile din Birmania au arătat limitele hotărârii noastre. Grupul nostru, grupul socialiștilor și democraților, vă va susține în a întări principiile umanitare peste tot în lume pentru a arăta că fiecare viață, viață fiecare persoană uh, are dreptul la un viitor decent și uh, vă vom uh, ajuta uh, în a depăși dilemele privind autor, ajutorul umanitar. Vă mulțumesc foarte mult. La parole este à monsieur Görens. Are cuvântul domnul Görens în partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Audierea dumneavoastră coincide cu răspunsul pe care îl dă comunitatea internațională în situației din Haiti. După cum o arată experiența recentă, veți fi și comisara care va avea cel mai puțin timp la dispoziție pentru a pregăti reacția la o chestiune extrem de complexă cum este aceea a situațiilor umanitare. Cele 27 de state membre au reprezentanți în comisie trebuie să vă coordonați și cu alți comisari. Și de asemenea, trebuie să nu neglijăm acei mari uitați, pacienții care așteaptă un tratament antiretroviral. Sunt adesea uitați, așa cum sunt uitate conflictele în care acțiunea noastră va fi interes, importantă. Și în sfârșit, aveți în fața dumneavoastră un Parlament care dorește să dialogueze cu dumneavoastră în ceea ce privește aplicarea tratatului de la Lisabona, care impune, de altfel, această coordonare a reacției umanitare la marile provocări. Vă mulțumesc! La parole est à Catherine Gress. Catherine Gress, din partea verzilor. Vă Mulțumesc, doamnă Gheorgheva. Angajamentul dumneavoastră, competențele și răspunsurile pe care le-ați oferit în scris sunt uh, foarte mulțumitoare pentru grupul nostru. Cred că nu vă va uimi faptul că pentru grupul nostru sunt prioritare reacțiile la dezastrele provocate de schimbările climatice. Sigur că nu toate catastrofele sunt provocate de schimbările climatice, dar foarte multe au această cauză. Creșterea nivelului apei, seceta, accelerarea vânturilor, uraganele care sunt din ce în ce mai frecvente. Știți la fel de bine ca dumneavoastră că domeniul dumneavoastră, ajutorul umanitar, se leagă de alte politici mai profunde, prevenirea riscurilor care trebuie să fie și apusă în aplicare în paralel cu toate acestea. Vreau să vă întreb ce propuneri concrete aveți în legătură cu prevenirea catastrofelor și a schimbărilor climatice și ce influență veți exercita asupra colegilor dumneavoastră în aceste domenii. Și în concluzie vreau să vă spun că grupul nostru este foarte preocupat de noua organizare și de împărțirea portofoliilor ce țin de toate aceste teme. Are cuvântul domnul Deva din partea grupului ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat veniți în fața noastră aici având o experiență foarte mare, ați lucrat la Banca Mondială și acolo există o preocupare și pentru ajutorul uh, umanitar. Uh, ajutorul umanitar urmează în mod natural intervenției umanitare <clears throat> și responsabilitatea de a proteja este, cred, una dintre cele mai importante pe care le avem noi ca oameni. În trecut, responsabilitatea de a proteja era văzută ca o intruziune asupra suveranității naționale, însă, în uh, vremurile recente, această responsabilitate poate fi considerată ca un element de construcție a suveranității unei națiuni și a capacității de a se proteja. Sunteți de acord cu mine, uh, prin urmare, că ar trebui să intervenim în locuri cum ar fi Darfur pentru a crește capacitatea acelor țări, pentru a ajuta guvernele și autoritățile acelor țări să facă lucrurile pe care ar trebui să le facă, dar nu sunt capabile să le facă? Cred că este un aspect foarte important al viitoarei noastre activități în domeniul uh, asistenței umanitare. De asemenea, cred că Uniunea Europeană are un rol preeminent de jucat în această activitate, pentru că este uh, principiul pe care funcționează este cel de a proteja și păstra viețile uh, umane și de a păstra uh, oportunitatea ca oamenii să creeze, uh, să-și creeze o viață mai bună pentru ei în perioadele de post-conflict. Aș vrea să cunosc opiniile noastre pe aceste chestiuni. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul uh, Gambi Zimmer uh, din partea grupului GUE. Linke möchte ich meine hier auf der Seite. Aș vrea să Vă împărtășesc speranțele noastre. Sperăm că portofoliul dumneavoastră va fi strâns legat de o politică de dezvoltare coerentă și sperăm că vă veți ocupa și de subiecte care mai de mult erau excluse din acest portofoliu. Protecția și caracterul preventiv al măsurilor legate de catastrofe. Ce părere aveți despre instituirea unui fond de urgență, un fond de ajutoare de urgență al Uniunii Europene, în așa fel încât țările care sunt atinse de catastrofe să beneficieze de sprijin. Este vorba despre un fond care ar putea fi uh, deblocat în situațiile în care beneficiarii nu îndeplinesc uh, condițiile cerute de alte organizații internaționale. A existat o facilitate pentru apă care a fost uh, instituită între Uniunea Europeană și ACP, țările ACP. Ar fi bine să se aplice și la alte țări E vorba de serviciile care se ocupă de furnizarea de apă. Domnul Borghezio, din partea EFT. Mulțumesc. Comisarul desemnat, în răspunsurile sale la chestionarul Parlamentului European, a um, evitat un anumit răspuns. Trebuia să ne așteptăm la acest lucru și poate că e cazul să ni se răspundă acum, în această audiere. Vreau să știu cum evaluați activitățile Uniunii Europene din zilele imediat următoare tragediei din Haiti. Timp de zile, chiar săptămâni, am, ne -am, nu ne-am făcut vizibil pe scena mondială. Am avut intervenții foarte mari, dar foarte prost coordonate și statele și guvernele au pierdut foarte mulți bani fără să se ajungă la rezultatele scontate. Și vreau să vă întreb la ce folosește să trimitem pachete aruncate din avion fără niciun fel de coordonare. Cred că trebuie să ne spunem că persoanele uh, cele mai slabe sunt cele care nu au putut să beneficieze de pe urma acestui tip de ajutor. Și vreau să vă întreb ce părere aveți, credeți că este nevoie de o mai mare transparență în legătură cu costurile suferite de cei de pe teren? ONG-urile din Haiti mai ales s-au implicat și și-au uh, făcut uh, publice logourile pe toate televiziunile din lume. În încheiere, vreau să mă refer la rolul intervenției militare și relațiile dintre aceasta și ajutorul umanitar. Mulțumesc, are cuvântul doamna comisar desemnat pentru declarația inițială de 10 minute. Madame Prezident. Doamne președinte, doamnă raportor permanent, stimați membri, doamnelor și domnilor. Este o onoare și un privilegiu să mă aflu astăzi aici, în calitate de comisar desemnat pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și uh, uh, gestionarea situațiilor de criză. Este de asemenea și o mare responsabilitate. Pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor din lume, acesta este cel mai important portofoliu al Comisiei Europene. Și odată cu el, Uniunea Europeană a recunoscut o tendință nefericită. Apariția din ce în ce mai uh, deasă și mai intensă a uh, dezastrelor naturale sau a celor provocate de mâna omului. Este corect să punem la oaltă ajutorul umanitar și uh, reacțiile civile și aceste două chestiuni merg mână în mână și mi-am dat seama că mai mult de 90% dintre cetățenii noștri doresc ca Uniunea Europeană să-și crească gradul de pregătire pentru situațiile de dezastru și uh, reacțiile, acțiunile de ajutor în întreaga lume. Așa cum vorbitorii deja au subliniat, suntem în mijlocul unei crize care a dus la uh, moartea a peste 150.000 de haitieni. Cuvintele nu pot exprima suferința și uh, această, dimensiunile acestei pierderi. Înainte de cutremur, Haiti încerca să depășească moștenirea problemelor structurale pe care le avea și, de asemenea, impactul uraganelor din 2008. Uh, câștiguri uh, greu obținute acum au fost pierdute și, practic, ei trebuie să înceapă din nou de la zero. Însă, nu sunt singuri. Dacă voi fi confirmată, va fi datoria mea imediată de a mă asigura că noi, europenii, dăm uh, Republicii Haiti uh, cel mai bun ajutor pe care Uniunea îl poate oferi. M-am uitat la reacția Comisiei și a membrilor și am fost impresionată de activitatea oamenilor pe care avem la fața locului. Ajutorul nostru umanitar și serviciile de protecție civilă au acționat foarte rapid Uh, imediat după cutremur, din prima zi, Comisia a deblocat 3 milioane de euro și personalul nostru a fost pe teren. Uh, în ziua a doua, partenerii umanitari și protecția civilă s-au asigurat că zeci de mii de haitieni au avut acces la apă de băut curată. 25 de țări europene au trimis uh, uh, ajutor și tot acesta a fost coordonat de uh, Centrul nostru de monitorizare și informare pentru protecția civilă. Și această uh, coordonare a fost foarte importantă pentru că Națiunile Unite, practic, misiunea Națiunilor Unite s-a prăbușit acolo pentru că șeful misiunii a murit în cutremur și primele zile au fost foarte dificile. Ca întotdeauna, Europa a dat dovadă de o generozitate fără egal, angajând în total mai mult de 500 de milioane de euro, atât pentru ajutor imediat și asistență pentru reconstrucția pe termen lung. Și la fel de important este că un număr impresionant de donații private a arătat solidaritatea cetățenilor europeni cu persoanele aflate în dificultate. Acum există două sarcini prioritare în Haiti. Prima este de a acționa decisiv pentru a continua să oferim ajutorul imediat, mai ales adăpost, hrană, servicii de sănătate și, în al doilea rând, să începem activitatea de integrare a ajutorului, reconstrucției și dezvoltării pe termen lung. Știm cu toții că succesul va depinde foarte mult pe termen lung de guvernul haitian și de capacitatea sa de a lua inițiativa și din acest motiv mobilizăm 100 de milioane de euro pentru ajutor non-umanitar, în principal pentru a ajuta la refacerea funcțiilor guvernamentale și serviciilor guvernamentale. Săptămâna viitoare, Comisia va participa la o misiune internațională în Haiti pentru a pregăti o evaluare comună a nevoilor, care va fi ghidul nostru în activitatea colectivă pe care o vom avea în anii următori post-Haiti. De asemenea, trebuie să abordăm uh, întrebarea la care toată lumea se gândește. Și am auzit deja această întrebare. Ce putem face ca să avem o acțiune mai rapidă, mai unită, mai vizibilă a Europei în momentul în care va apărea următorul dezastru? M-am bucurat foarte mult să văd că săptămâna viitoare uh, capacitatea de reacție la dezastru a Uniunii Europene va fi un subiect pe ordinea de zi a Consiliului uh, Informal. Uh, și vă promit că vom uh, urmări uh, deliberările Consiliului și vom acționa în consecință după aceea și voi căuta uh, să urmez liniile și ale raportului Barnier din 2006, ale cărui recomandări au fost urmate într-o oarecare măsură, dar nu în ce privește coordonarea abordării structurale. Și, de asemenea, aș vrea să am oportunitatea de a discuta toate aceste probleme cu comisia dumneavoastră uh, cât mai repede cu putință, sigur dacă voi fi confirmată. Stimați membri ai Parlamentului, știm cu toții că sunt foarte multe locuri, prea multe locuri, cum este și Haiti pe această lume. Locuri în care un uh, uragan sau un uh, cutremur sau un conflict pot duce la moartea uh, multor vieți și pot uh, face ca milioane de oameni, în special femei și copii, să trăiască în sărăcie. Și dacă e vorba de o uh, inundație în Bangladesh sau de conflictul militar din Sudan, rezultatul este același. Oamenii suferă. În fiecare an, cam 300 de milioane de oameni sunt afectați de dezastre naturale sau de calamități cauzate de oameni și 350 de milioane de oameni sunt forțați să devină refugiați, să-și părăsească casele și să se refugieze fie în alte țări, fie în alte zone din țara lor. Aceste cifre vor crește din cauza schimbărilor climatice, din cauza urbanizării rapide, din cauza fragilității unor state. Așadar, acestea sunt angajamentele pe care le fac în fața dumneavoastră astăzi. Dacă voi fi confirmată, voi încerca să fiu o voce puternică care să vorbească în numele celor aflați în nevoie. Voi promova prioritățile pe care le-am uh, agreat în consensul european privind ajutorul umanitar, adică ajutor mai eficient, o capacitate de reacție mai bună, o coordonare îmbunătățită în cadrul Uniunii și între actorii umanitari și cei militari, o problemă foarte complexă, dar foarte importantă voi uh, fi un avocat al respectării uh, legislației internaționale umanitare și voi lua atitudine atunci când angajații din domeniul umanitar sunt asasinați, când prizonierii sunt abuzați și când violența sexuală este folosită ca o armă de război voi face toate eforturile pentru a îndeplini angajamentul nostru privind reducerea riscului de dezastru, cred că asta este foarte important, și pentru a crește capacitatea noastră de a uh, gestiona impactul umanitar al schimbărilor climatice. Voi revedea și întări uh, instrumentul de uh, protecție civilă. Voi implementa mandatul Tratatului de Lisabona de creare a unui corp voluntar umanitar european, oferind o bază de experiență pentru eforturile noastre umanitare și o platformă pentru a ne promova valorile europene. Nu în ultimul rând, voi colabora cu colegii din uh, comisie pentru a ne asigura că folosim eficient resursele, că îmbunătățim coordonarea acțiunilor noastre și uh, că îi vom face mândri pe, cetățenii, pe concetățenii noștri europeni de susținerea pe care au dat-o uh, ajutorului umanitar și reacției față de situații de dezastru. Trăim într-un moment de nevoi crescânde și de competiție pentru resurse, atât în interiorul Uniunii cât și în afară și această provocare duală de nevoi crescânde și de bugete care se reduc face uh, sarcina coordonării în comisie între statele membre și cu alți parteneri excepțional de importantă. În interiorul comisiei, o cooperare strânsă cu baroneasa Ashton și cu domnul Pibalx îmi va permite să uh, folosim uh, la maxim potențialul Comisiei de a realiza obiectivele noastre comune. Voi colabora și cu comisarii care se ocupă în special de afaceri interne în zona reacției la criză. Stimați membri, dați-mi voie să închei spunând că în uh, acești mulți ani pe care am petrecut în activități legate de dezvoltare, am învățat o lecție simplă, dar foarte importantă. Nicio persoană nu poate avea succes singură, ci doar prin parteneriat și prin parteneriat putem face o mare diferență. Și aceasta este uh, credința mea în cadrul acestor audieri și dacă voi fi confirmată, mă va adresa comisiei noastre pentru sfaturi în viitor și uh, aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Nous avons maintenant notre première. Mulțumesc. Urmează prima sesiune Catch the Eye. cu privire la deficitul umanitar, coordonarea diferitelor portofolii în cadrul Comisiei, ajutorul umanitar și celelalte componente ale acțiunii externe, legătura între ajutorul umanitar, reabilitare și dezvoltare. 20 de secunde pentru întrebare. Domnul Excel. Mulțumesc foarte mult. Populația sahariană a trebuit să își părăsească domiciliul în Sahara de Vest și se află într-o situație dificilă. Veți ajuta acești oameni, domnule comisar? În uh, Direcția Generală ECO am fost foarte atenți la această criză. Este vorba despre o populație care suferă foarte mult din cauza condițiilor ecologice și cel mai important este să nu-i uităm, să avem întotdeauna în vedere nevoile lor și să le acordăm sprijinul. Și sigur că voi avea întotdeauna în vedere această situație e bine să avem întotdeauna uh, o resurse alocate pentru crizele uitate. Doamna Gomez are cuvântul. 15 secunde. Doamna Gheorgheva, în Sudan, primii beneficiari ai uh, ajutorului umanitar al Uniunii Europene uh, Uh, Al-Bashir este pe punctul de a fi reales președinte conform declarațiilor misiunii de observare a alegerilor. Doamna Gomes este întreruptă pentru că a depășit timpul. Doamna comisar desemnat, aveți cuvântul. În centrul ajutorului umanitar se află neutralitatea și atenția față de oameni. Trebuie să ne asigurăm că cei care suferă foarte adesea într-o vină care nu este a lor, primesc ajutor. Și în acest sens, avem foarte multe alte instrumente pentru a face presiune asupra guvernelor. În cazul Sudanului, sunt sigur că știți cu toții uh, că nu există ajutor pentru dezvoltare pentru Sudan. Nu avem un acord ca cele de la Cotonou pentru ei, dintr-un motiv foarte bun sau, de fapt, un motiv foarte prost. Însă, atunci când vine vorba de ajutarea victimelor războaielor sau a victimelor dezastrelor, ajutorul umanitar trebuie să fie orb față de dimensiunea politică. Nu cred că ar trebui niciodată să permitem ca ajutorul umanitar să fie uh, folosit greșit de cei care fac abuz de putere și de aceea colaborăm direct cu organizații de pe teren și nu cu guvernele. Președinta, trebuie să continuăm, îmi pare foarte rău. For, madame... Are cuvântul doamna Crețu. Mulțumesc foarte mult și mai ales mulțumesc pentru atenția deosebită pe care ați arătat-o situației din Haiti, pentru că, așa cum ați spus, vă, începeți, vă veți începe mandatul sub presiunea aceste uh, situații de criză de excepție care necesită nu numai ajutor de urgență, dar mai ales ample eforturi pentru susținerea ulterioară a dezvoltării. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți creșterea eficienței dintre ajutor, reabilitare și dezvoltare și cum veți colabora cu un altul comisar pentru afaceri externe și cu comisarul pentru dezvoltare pentru o reabilitare și dezvoltare. Madame comisar desemnat, vous Doamna comisar desemnat. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Mi se pare o întrebare extrem de importantă. Ieri m-am întâlnit pentru prima oară cu comisarul desemnat pentru dezvoltare și problema discutată a fost chiar asta. Cum ne vom asigura că în Haiti colaborăm în mod coerent? Așteptarea noastră este ca nevoile umanitare să se prelungească multă vreme. Va fi o perioadă de timp uh, în care va fi nevoie de ajutor umanitar, dar în același timp trebuie să începem să și construim uh, să finanțăm eforturile de uh, reconstrucție. Întotdeauna, într-o situație cum este cea din Haiti, avem această dilemă uh, avem uh, alegerea între viteză și sustenabilitate. Pentru a îi ajuta imediat pe oameni înseamnă că trebuie să fii foarte rapid, dar ca să ai un impact sustenabil trebuie să colaborezi cu autoritățile locale guvernamentale și toți știm că instituțiile guvernamentale din Haiti au fost lovite la fel de rău ca și tot restul țării de acest cutremur și de aceea uh, Cred că trebuie să învățăm o lecție foarte importantă din follow-up-ul la tsunami. Voi răspunde la uh, restul întrebării mai târziu. Doamna președinte, e o procedură de intervenții spostane, deci trebuie să fim rapizi. Domnul Arsenis are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vorbesc despre țările în curs de dezvoltare este foarte important să se inițieze acțiuni de împădurire care au și un rol în gestionarea sărăciei. Sunteți la curent de aceste inițiative și le veți susține? Doamnă comisar, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. Sunt la curent cu aceste inițiative. În Banca Mondială eram directoare pentru mediu și am promovat uh, acțiunile de preîntâmpinarea despăduririi. Pierderea pădurilor reprezintă 20% din uh, problemă și trebuie să constituie cel puțin 20% și din soluție. Nu este în portofoliul meu, este în portofoliul comisarului desemnat pentru dezvoltare. Știm cu toții că dispariția pădurilor reduce productivitatea agricolă și de multe ori acest lucru duce la conflicte. De aceea sunt pentru examinarea viabilității ecologice în general și sunt pentru reîmpădurire. Este o parte importantă a programului pentru dezvoltare. Îmi cer scuze dacă am depășit timpul. Aveți ultima întrebare, doamna Lun doamnă Vestlund, mulțumesc. Mă întreb cum vă veți asigura că vom avea o politică coordonată coerentă pentru dezvoltare. Mă gândesc la acordurile de pescuit și la acordurile comerciale, de asemenea, pentru că trebuie să ținem cont și de perspectiva dezvoltării. Doamnă comisar, vă rog. Încă o dată, nu este o chestiune care ține de portofoliul meu în mod direct însă m-a bucurat să văd că comisarul Barroso a făcut un apel la unitate între comisari și cred și eu că este important să facem legătura între mizeria produsă de dezastre sau degradarea mediului înconjurător și eforturile de dezvoltare și tot ceea ce uh, poate să ducă la probleme în întreaga lume. Încă o dată, nu este răspunderea mea directă, însă cred că toți comisarii din colegiu trebuie să acționeze uniți ca o echipă și îmi voi uh, folosi experiența profesională și convingerile. Vă mulțumesc. Începem acum prima rundă de întrebări și răspunsuri Vă amintesc că aveți 45 de răspunsuri pentru întrebări și 1 minut 45 are doamna comisar desemnat pentru răspuns. Domnul Gay Mitchell de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, bun venit, doamnă comisar desemnat. Mi-a făcut plăcere să aud că ce ați spus în legătură cu cetățenii europeni și anume că trebuie să-i facem să fie mândri. Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume și când ne uităm la situația din Haiti, îi vedem acolo pe americani și apoi pe francezi, pe irlandezi și pe belgieni. Nu vedem Uniunea Europeană, nu este vizibilă acolo. Eu nu zic că e cazul să fluturăm steagul, eu zic să avem un răspuns pe măsură pentru crize ca cele din Haiti, atunci când apar astfel de crizi. Pentru ca cetățeanul nostru să fie mândru și să vadă că Uniunea Europeană este acolo, ca Uniune. Cum, ce veți face în acest sens? Mulțumesc, vreau să spun în primul rând că cetățenii europeni pot să fie mândri și trebuie să fie mândri de ceea ce fac. Europa oferă 60% din asistența pentru dezvoltare și 5, peste 50% din ajutorul umanitar. Dar mai mult de atât aduce valori pentru dezvoltare care ne ajută pe toți să construim o lume mai bună pentru copiii noștri. Atunci când m-am uitat la raportul Barnier, m-a uh, uimit situația foarte, sugestia foarte bună de a ameliora coordonarea și am întrebat pe cei care sper să fie colegii mei cum de nu s-a implementat acest raport și după aceea le-am ascultat, le-am ascultat motivele și am înțeles că sunt bune pentru că diferitele state au perspective diferite asupra coordonării sporite. Și de asemenea principiul subsidiarității Înseamnă că nu trebuie să facem noi la nivelul comisiei ceva ce statele pot să facă singure. Însă, știind ceea ce știm și anume că în, următoare, în uh, următorul secol vor fi mult mai multe inundații decât în ultimul secol, este esențial să construim în Uniunea Europeană o uh, reacție mai coordonată, mai integrată și mai structurată, pentru că dacă spun centralizată, toată lumea sare în sus. Deci avem nevoie de o abordare mai structurată, vă spun, care să identifice unde sunt deficitele, unde sunt resursele și să pună totul cap la cap. Sigur că e foarte bine să fim și europeni și bulgari, ceea ce e simplu pentru noi, bulgarii, pentru că suntem o țară mică, nou veniți și suntem foarte mândri să fim europeni. Peste tot avem uh, drapelul european și logo-ul european. Însă trebuie să convingem și alte state că are sens, că trebuie să înțelegem uh, acest consens și să îl construim, să mergem înainte toți ca unul în situații ca cea din Haiti. Și timpul a expirat. O întrebare suplimentară, domnule Mitchell? Mulțumesc, doamnă președinte. Știți că avem aceste grupuri tactice și știu că e un termen nefericit, însă obiectivul lor este foarte bun. S-ar putea des dezvolta un fel de forță care să poarte steagul european și care să fie disponibilă să meargă, să-i convingă pe cetățenii europeni că faptul că ei contribuie bănește la ajutorul pentru dezvoltare este un lucru bun? Este un uh, tip de întrebare care Uh, îmi uh, confirmă cât de util este că o avem pe uh, barona Ashton și că ceilalți comisari colaborează între ei și cu ea și cu mine. Pentru că nu e vorba doar strict de ajutorul umanitar, pentru că, din perspectiva ajutorului umanitar, intervenția militară se consideră o intervenție de ultim resort. Însă, atunci când există dezastre de amploarea celor din Haiti, e nevoie de competențe și capabilități care nu sunt neapărat disponibile în forțele de protecție civilă. Are cuvântul domnul Berman. Doamnă comisar de Semnat, Împărțirea inconsecventă a portofoliilor din domeniul relațiilor externe va face foarte dificil ca Europa să vorbească cu un singur glas, așa cum se prevede în tratatul de la Lisabona. Instrumentul de cooperare și dezvoltare se află în mâinile doamnei Ashton, Fondul European de Dezvoltare la domnul Pibalgs. Inconsecvență. Sper că domnul Barroso va schimba cu timpul această situație aducând ambele instrumente sub egida unui singur comisar și lăsându-l pe înaltul reprezentant să joace rolul de uh, supervizare și de definire a obiectivelor strategice. Cum considerați că trebuie să vă poziționați dumneavoastră între, față de colegi? Doamnă comisar desemnat, cred că în cazul meu, portofoliul meu are un grad foarte ridicat de logică internă, pentru că, în primul rând, uh, dă voce celor care nu au voce. Pentru că eu acționez în beneficiul cetățenilor pe care îi servim și este un portofoliu logic pentru că are în centru ajutorul umanitar și aduce și protecția civilă care este necesară din cauza situațiilor de criză și a catastrofelor naturale, de exemplu. Deci totul se potrivește foarte bine. Eu privesc cooperarea aceasta din poziția cuiva care reprezintă ajutorul umanitar. Deci niciun fel de cooperare internațională, ci pur și simplu un domeniu în care eu pot să aduc valoare și să fac o diferență intrând în legătură cu regiuni din Asia, din America Latină, care sunt uh, foarte expuse la dezastre, state ca cele din ASEAN, vă amintesc cazul Birmaniei, poate să intru în legătură cu Liga Arabă ca să găsim împreună soluții pentru cornul Africii. Așa îmi văd eu rolul. În ceea ce privește organizarea restului portofoliului și a celorlalte portofolii, eu vin dintr-o organizație care în ultimii 10 ani a evoluat într-o matrice, deci luarea de decizii colectivă cred că mi-a intrat în sânge. Însă, pe lângă asta, cred cu tărie că nu este vorba de uh, mandate, ci de scheme. Este vorba de angajamentul celor care au aceste mandate și de determinarea lor de a face sistemul să funcționeze. Am avut ieri impresia din discuția cu Lady Ashton că ea dorește foarte mult să găsească o abordare coerentă care să funcționeze și sper că acest lucru se va realiza. O întrebare suplimentară pentru domnul Berman? Fără îndoială că Lady Ashton va fi constructivă și pozitivă. Ați spus că veți uh, fi vocea celor care nu au voce. Este un este sloganul unui post de radio la care am lucrat eu mai de mult. Însă, intervenția umanitară este un drept recunoscut de uh, Națiunile Unite și foarte rar s-au creat coridoare umanitare. Ce părere generală aveți în legătură cu datoria și obligația de a aduce ajutor umanitar în zone ca Somalia? Credeți că trebuie să se impună Uniunea Europeană cu un mandat ONU? Cum priviți această dilemă? Mulțumesc! Doamna comisar desemnat. Este o întrebare foarte dificilă, pentru că odată ce intervine forța militară, se deschide cutia Pandorei și nu mai e prea ușor de închis. Cei din domeniul uh, umanitar spun întotdeauna că forțele militare sunt ultima intervenție. Așa s-a întâmplat în Somalia, asta cred și eu, dar aș avea mult mai multă încredere în discutarea acestei chestiuni folosind această punte pe care o uh, reprezintă, pe care o oferă doamna Ashton, și anume legătura cu ministrii de externe și ministrii de apărare. Și eu mă voi asigura că exprim vocea comunității din domeniul ajutorului umanitar. Sunt sigur că nu sunt persoane fără voce, sunt persoane foarte puternice, dar cred că îi va ajuta să iau și eu cuvântul numele lor. Are cuvântul domnul Görens. Si, uh, eh, madame la comisie. Mulțumesc. Mulțumesc. Aveți deja în propunerile noastre introductive, ați acceptat principiul unei dimensiuni de cooperare a acțiunii civile și umanitare la scară europeană. Întrebarea mea se referă la crearea acestui organism. Acest organism, această instituție ar putea fi uh, creată uh, modular, bazat pe aportul statelor naționale cum veți face, cum vă veți întrebuința pentru, ca va, pentru a vă asigura că fiecare stat membru are o contribuție utilă la acest uh, organism, la această instituție, uh, pentru a putea fi susținut și acceptat în acțiunile sale de către Uniunea Europeană, uh, așa cum s-a întâmplat în Haiti. Răspunde doamna comisar de My, my impression is that the, uh... Impresia mea este că Mecanismul de coordonare pe care îl avem acum prin uh, Centrul de Monitorizare și Informare face o treabă foarte bună pentru ce a fost creat, și anume această coordonare uh, generală. Uh, odată ce apare un dezastru, informația care vine este oferită statelor membre, se fac liste de nevoi și statele membre nu trimit ce au, ci trimit ce e nevoie să trimită a trece la un, un nivel superior și la o abordare mai structurată cere statelor membre, evident, să uh, colaboreze. Și din ce am uh, învățat, uh, exper din experiența pe care o am, uh, știu că unele sunt foarte favorabile, altele au unele rezervări și restul uh, sunt nehotărâte. Și cred că acum, din cauza situației din Haiti, vom vedea o discuție mai intensă Uh, simt că există uh, o responsabilitate a noastră de a examina această problemă din punct de vedere obiectiv și de a ne rezerva datoria de a spune, iată, acestea sunt uh, argumentele pentru și acestea sunt argumentele împotrivă. Și când m-am uitat la istoria acestei idei ufas cred că ea a apărut prima dată în 2003, acum suntem în 2010, deci trebuie să existe un motiv pentru care chestiunea aceasta n-a fost rezolvată și înainte să reușesc să înțeleg acest motiv, cred că ar fi arogant pentru mine, din partea mea, să vă spun mai multe pe această chestiune. Aveți un, o întrebare suplimentară, domnule Gerenț? Da, mulțumesc concret. Vă veți inspira din uh, metoda care și-a dovedit eficiența în uh, politica externă de securitate și de apărare comună adică crearea unui catalog de capacități necesare pentru a interveni într-o anumită situație. Uh, asta ar implica faptul ca statele membre să-și anunțe contribuțiile în vederea cerințelor prevăzute de aceste cataloge, ca să spunem așa. Doamna comisar de senat? Da, cred că este o abordare foarte bună și potrivită și cu cât putem cu cât putem uh, opera mai mult prin descrierea capacităților uh, actuale și abia după aceea să vedem ce găuri avem de umplut, mai ales dat fiind, dat fiind că suntem într-o situație financiară dificilă. E mai bine. Uh, problema este că ce face atunci când fiecare stat membru are nevoie pentru el însuși de toate capacitățile existente? Ce mai dai uh, celorlalți? Aici trebuie să discutăm mai mult. Mulțumesc, doamna Salentini. Mulțumesc, doamnă președinte. It's not about the boxes, it's about the coordination. Gheorgheva, cum spuneați, problema principală este coordonarea și ce vrem să realizăm. Însă uh, vreau să repet din nou întrebarea care a mai fost pusă. Sunteți responsabile de asemenea și pentru cooperarea internațională. Am vorbit despre ajutor umanitar, dar ce presupune cooperarea internațională? Care este responsabilitatea noastră aici. Uh, vorbim de dezvoltare, include aceasta și ajutorul de urgență, de reabilitare, de reconstrucție. Dumneavoastră, probabil vedeți uh, imaginea uh, dintr-o perspectivă generală, sunt de acord, dar eu vreau să știu cine e responsabil și dacă eu, ca membru al Parlamentului, pot să vă pun aceste întrebări. Doamna comisar de Senat. Abordarea mea față de această chestiune este următoarea și de fapt am discutat și cu baronesa Ashton și mi-a spus că îi se pare o abordare foarte logică. Eu văd rolul meu în cooperarea internațională în felul următor. În primul rând, el se leagă de ajutorul umanitar și de reacția la situații de dezastru. Pentru că asta este miezul portofoliului meu. Așadar, ca să vă dau un exemplu real, concret. Atunci când am avut dificultăți în activitatea de ajutorare a populației din Birmania și a fost o discuție că poate se va ajunge chiar și la acțiune militară. Ce s-a făcut a fost că am abordat ASEAN, am avut o discuție cu ASEAN și ASEAN a ajutat uh, lucrătorii umanitari ca să ajungă la victime. Deci asta, la asta mă gândesc, să avem o cooperare internațională mai proactivă și una, o abordare mai proactivă pentru a crea parteneriate care să ne ajute în zona ajutorului umanitar, dar și mai important în zona reacției la dezastre. Că n-am niciun dubiu că, din nefericire, în viitor vom vedea și mai multe uh, cereri de a acționa uh, din cauza unor dezastre naturale și cum, uh, cum ne gândim uh, proactiv, să vă dau un singur exemplu. Uh, depășesc timpul. Când uh, a, s-a produs cu tremul, uh, când a lovit tsunamiul, iertați-mă, a lovit cu, cu, la o diferență de timp foarte mare și dacă atunci am fi fost echipați cu sisteme de uh, avertizare uh, timpurie, mulți oameni n-ar fi murit. Deci asta înseamnă abordarea proactivă. În portofoliul meu uh, față de acest lucru voi fi dedicată. Mulțumesc. Aveți o întrebare de follow-up? nu aș îndrăzni pentru că amândouă ne-am uh, depășit timpul, spune doamna Sargentini. Mulțumesc. Doamna președinte, acum are cuvântul doamna Emma McCaffling de la uh, ECR, de la grupul conservatorilor și reformatorilor. Întrebarea mea are legătură cu ONG-urile. Cred că trebuie să existe un sistem de autorizare voluntar în așa fel încât ONG-urile să poată fi monitorizate de către comisie. Cred că ar, acest lucru ar îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate de ONG-uri. Ce părere aveți uh, despre ONG-uri? În ceea ce privește acest uh, sector al ajutorului umanitar, discutăm despre activitatea organizațiilor neguvernamentale. Cred că vorbim despre 186 de parteneri parteneri care sunt uh, monitorizați și care sunt calificați pentru a lucra în parteneriat cu Comisia în ceea ce privește livrarea ajutorului umanitar. Cineva vorbea despre responsabilitate. Comisia a elaborat un sistem foarte clar de revizuiri și monitorizare a partenerilor și proiectelor lor. Deci putem să avem încredere în rezultate. ONG-urile care nu dau rezultate pe teren sau în ceea ce privește conturile sunt descalificate și acordurile de parteneriat sunt uh, anulate. Sunt pentru acest sistem. Nu ne putem permite să pierdem bani publici, mai ales atunci când ne confruntăm cu foarte multe constrângeri bugetare. Este foarte important așadar ca partenerii noștri să fie responsabili din punct de vedere financiar. Și ca să vă dau un exemplu, duminica trecută am petrecut două ore discutând cu echipa care se ocupă de conturile financiare în uh, DG ECO și am vorbit tocmai despre această chestiune. Deci vă mulțumesc că ați pus întrebarea. Aveți o întrebare complementară, doamnă Harkin? Da. Aveți un rol prestigios. Ați deținut funcția de secretar uh, la Banca Mondială. Presupun că nu v-ați așteptat să ajungeți comisar. De ce doriți să fiți comisar acum? Două elemente aș vrea să menționez. În primul rând, ne confruntăm cu situații destul de puțin obișnuite și concetățenii mei, bulgari, nu au, trăiesc într-o țară foarte veselă. Familia mea este în Bulgaria și când a venit sezonul rece, am simțit că am o datorie. Există patru portofolii în comisii pentru care sunt calificată mediul, acțiunile climate, uh, clima, uh, acțiunile în privința climei, dezvoltarea, ajutorul umanitar. Chiar vreau să-mi asum acest portofoliu, pentru că schimbarea este un lucru bun. Schimbarea te obligă să faci pași înainte și sper să fac progrese dacă sunt confirmate pe acest post. Zimmer de GUE, vous avez la parole. Ja, danke schön. deputat, aveți cuvântul. Ați lucrat în Banca Mondială și cred că ați acumulat uh, experiențe foarte bogate, pentru că Banca Mondială are o perspectivă mult mai largă asupra sărăciei și ajutorul umanitar este legat de reconstrucție în cadrul Băncii Mondiale. Și ajung la întrebarea mea. Având în vedere această experiență, credeți că veți acorda prioritate ajutoarelor pentru reconstrucție și ajutoarelor umanitare, plecând de la nevoile oamenilor și de la nevoile regiunilor respective? vorbim despre interesele companiilor europene și așa mai departe. Doamnă comisar, aveți cuvântul. În primul rând, dați-mi voie să spun că legătura între sprijin, reabilitare și dezvoltare nu este mecanică. Avem nevoie de o abordare globală. Câteodată încă nu a venit vremea pentru dezvoltare. Mă gândesc la Sudan, de exemplu. Ce bine ar fi fost dacă am fi putut investi în dezvoltare. Sau Zimbabwe. Nu e niciun motiv ca țara să fie în situația în care se află. Însă, sigur că sunt excepții. Regula este că de cele mai multe ori putem avea această abordare globală să acordăm sprijin și să contribuim la reabilitare și dezvoltare. Îmi pare rău că nu am prins sfârșitul întrebării dumneavoastră, însă dacă v-am înțeles bine, mă întrebați care cred eu că este rolul companiilor implicate în acest porto portofoliu. În ceea ce privește ajutorul umanitar contribuțiile voluntare și donațiile, companiile nu au un rol. Cât privește cooperarea pentru dezvoltare însă, sigur că atunci când avem o platformă de implantare a companiilor, în țările acestea, ele au un rol. Sigur că ne dorim să asigurăm respectarea drepturilor omului, ne dorim să fie respectate cerințele de mediu și cerințele sociale ale Băncii Mondiale. Lucrăm cu sectorul privat pentru ca în sectorul bancar să se respecte regulile. Doamna comisar este întrerupătă. Aveți o întrebare complementară? Da. Vorbesc despre companiile care profită de sprijinul european, companii transnaționale, companii multinaționale care au sediul în Uniunea Europeană. Atunci când ele contribuie la degradarea mediului înconjurător, au o responsabilitate pe care trebuie să și-o asume. Cum uh, intenționați să le trageți la răspundere? Cred că această perspectivă este legată de portofoliul comisarului desemnat pentru dezvoltare, pentru că acest comisar se ocupă de investițiile în dezvoltare. Însă, dacă îmi cereți opinia personală, obligația noastră este de a stabili standarde înalte și dorim ca companiile să se angajeze în așa fel încât să se crească performanța de mediu și performanța socială. Domnul Mario Borchesiu are cuvântul. La candidata comisar... Doamnă președinte, doamna comisar desemnat, dă dovadă de multă încredere față de controalele desfășurate de Uniunea Europeană, controalele Uh, dedicate sumelor imense pe care le investim în acest sector. Eu am o părere personală în legătură cu aceste controle și aș vrea să știu dacă doamna comisar are intenția de a controla pe cei care controlează și anume să facă niște controle suplimentare care să îi vizeze și pe beneficiari și să aflăm astfel ce se întâmplă de fapt. Pentru că anumiți uh, suspuși africani transmit mesaje foarte diferite de ale dumneavoastră. În al doilea rând, ce rol joacă intervenția militară? Și o întrebare politică. Doamna comisar desemnat? Așadar, mi-ați adresat două întrebări. În primul rând, dacă voi menține standardele ridicate în domeniul răspunderii financiare și, în al doilea rând, rolul intervenției militare. La prima întrebare, trebuie să vă spun că eu cred cu tărie în transparență și răspundere. În viața mea profesională am lucrat în domeniul mediului, pentru că cineva, uh, drag mie, s-a îmbolnăvit din cauza otrăvirii apei, uh, apei freatice și, cu alte cuvinte, am să fac tot ce pot ca să mă asigur că fondurile noastre vor fi folosite cu transparență și răspundere. Și dacă mijloacele existente nu sunt de ajuns, va trebui să le consolidăm. Însă, am impresia că ajutorul umanitar nu este oferit guvernelor, ci organizațiilor partenere, ca cele de sub umbrela Crucii Roșii, care dau dovadă de foarte mare integritate, angajament și răspundere. De aceea, cred că ajutorul umanitar este folosit cât se poate de înțelept. Și la a doua întrebare. Comunitatea internațională a ajutorului umanitar consideră că intervențiile militare sunt uh, un ultim mijloc la care trebuie să se apeleze și țin foarte mult să fie consultate, vor să participe la discuții și la negocieri referitoare la posibilă intervenție militară. Recunosc că trebuie să mă documentez mai mult pe această temă, dar din ceea ce știu până acum, Trebuie să vă spun că mi se pare un subiect foarte complex care necesită angajament. Președinte, întrerupe. Aveți întrebare suplimentară, domnule Borghezio? Darò imediatamente, al o posibilitate de. Vreau să îi dau, doamne comisar, ocazia să uh, se întoarcă imediat la același subiect, pentru că vreau să ne spună, de fapt, uh, opinia sa de fond, pentru că nu se poate aborda problema în acest domeniu, în acest mod atât de tehnocrat. Se vede că veniți de la Banca Mondială, dar acum vă ocupați de ajutorul umanitar. Veți face apel la experți și veți implica Parlamentul European în crearea unei doctrine a ajutorului umanitar în sfârșit? Doamna comisar de semnat, vreau doar să închei în legătură cu întrebarea legată de intervenția militară. Cred că este foarte important că comunitatea ajutorului umanitar are șansa să discute acest lucru cu ministrii de apărare și cu ministrii uh, de externe. Nu știu exact care va fi formatul adoptat pentru aceste discuții, de îndată ce voi ști, vă voi comunica, dar cred încă o dată că doamna Ashton este foarte importantă pentru noi, reprezentând o punte între comunitatea aceasta și ministrii de externe și ministrii apărării. A expirat timpul? Da, vom, uh, vom continua după aceea. Are cuvântul domnul Frank Van Hecke, neafiliat. Vreau de Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, sunt sigur că știți că domnul de Hucht a fost, de fapt, declarat persona non grata în Congo, pentru că a vorbit despre eșecul total al guvernării în acea țară. Și asta în ciuda sutelor de milioane de euro pe care Uniunea Europeană le-a vărsat în Congo în ultimii ani cu tocmai cu scopul de uh, construirea unei bune guvernanțe și a uh, creării de structuri de guvernare și mai ales ținându-se cont de respectarea drepturilor omului. Ce părere aveți de această situație? Cred că se ajunge la un punct în care canalele de comunicare sunt întrerupte complet și aceasta reprezintă o situație de uh, ultim resort. Însă se întâmplă uneori. Și vreau să vă spun că, în măsura posibilului, am încercat să creăm o cale de dialog care să ne aducă mai departe. Și am constatat și la Banca Mondială că uneori facem un pas mai mult decât trebuie, că poate uneori e mai bine să te oprești cu un pas înainte să fie prea târziu. V-am spus că eu voi face tot ce pot ca să fiu bine informată, probabil că am să fac apel la dumneavoastră pentru că comisia aceasta are avantajul unic de a fi independentă politic. Aici eh, toți aveți același obiectiv și anume de eficientizare asistenței pentru dezvoltare. Deci voi face apel la comisia dumneavoastră în astfel de momente dificile când trebuie să se ia hotărâri și mă bazez pe înțelepciunea dumneavoastră. Dar vreau să fiu foarte categorică. Dacă se epuizează toate căile de discuție, atunci trebuie să, uh, ne, să recunoaștem uh, că suntem învinși, din păcate. Domnule Van Heche, aveți o întrebare suplimentară? Mulțumesc, dar nu credeți că ar trebui să luăm o poziție de principiu, lăsând la o parte situațiile de urgență? Există uh, ajutor pentru dezvoltare pentru Congo și pentru alte state din Africa, credeți că trebuie neapărat ca acesta să depindă de clauze uh, de respectarea drepturilor omului și de stat de drept și democrație? Pentru că dacă nu stabilim acest lucru ca principiu, cred că uh, nu se va ajunge la niciun rezultat numai cu vorbe frumoase. Doamna comisar desemnat, trebuie să am mare grijă aici, pentru că în domeniul meu, dacă voi fi confirmată pe acest post de comisar pentru ajutor umanitar, deci în acest domeniu trebuie să fim neutri și să ne asigurăm că ajungem la oameni, Adică trebuie să ne concentrăm pe dreptul umanitar internațional. Sigur că drepturile omului sunt vitale, dar noi avem un obiectiv central și trebuie să ne uh, concentrăm asupra lui. În sens larg, în afara acestui portofoliu, pentru Uniunea Europeană, da, este important să existe principii foarte clare. Și eu cred că uh, cel puțin eu sunt mândră că sunt europeană pentru că noi avem valori și le-am obținut cât se poate de greu. Președinta întrerupe. Îmi cer scuze, nu aveam microfon. Acum, din partea Comisiei ENVI, care este asociată la această audiere, reprezentată de domnul Teodoros Schilakakis. Commissioner designate here. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar uh, desemnat. Dezastrele naturale au uh, crescut ca număr și ca impact în ultimii ani uh, datorită schimbărilor climatice. Știm cu toți acest lucru. În Europa le s-au manifestat mai ales prin incendii de pădure și inundații mii de hectare de pădure se pierd în Europa în fiecare an. Capacitatea statelor membre de a reacționa este în mod clar inadecvată uh, din cauza faptului că aceste fenomene sunt atât de complexe. Parlamentul European a cerut vara trecută o întărire a capacității de protecție civilă comunitară. Veți răspunde pozitiv acestei cereri? Vă rog să-mi spuneți cum veți face acest lucru. doamna comisar de senat, două minute pentru răspuns. Protecția civilă va trece de la DG Envi la DG ECO și vom avea ocazia să avem acest uh, instrument de protecție civilă. Va fi o revizuire a instrumentului în viitorul apropiat și ne vom pregăti, evident, pentru următorul ciclu de planificare Poate nu folosesc uh, termenul cel mai uh, corect, iertați-mă. Pentru următorul orizont, când uh, definim prioritățile pentru Comisie. Este un moment chiar foarte potrivit și fericit și da, vă spun cu multă convingere, pentru că personal cred foarte mult în necesitatea mai întâi de a fi pregătit. Și ca să vă dau o anecdotă, când am fost director uh, al Băncii Mondiale în Rusia, noi am colaborat cu guvernul rus pentru a finanța un proiect de modernizare a serviciilor lor hidrometrologice. Era uh, încă în acel moment Rusia era într-o situație financiară foarte proastă și pentru ca rușii să împrumute de la Banca Mondială pentru a finanța aceste uh, servicii era foarte dificil. Deci am făcut o analiză economică și am ajuns la concluzia și îmi cer scuze, voi folosi aici o măsură de monitorizare care nu e potrivită aici, dar atunci am făcut-o acolo și am tras concluzia că pentru fiecare dolar cheltuit pe serviciile uh, meteorologice, obțineam beneficii de 16 dolari ale acțiunilor preventive. Deci am această convingere. Dovezile sunt uh, foarte clare copleșitoare. Prevenirea este critică și gradul de pregătire la fața locului este critic și este și profitabil. Deci este bun pentru uh, contribuabilul european. Așadar, odată ce facem această revizuire și vedem care ar fi acțiunile cele mai potrivite, sigur, împreună cu Comisarul pentru Afaceri uh, Interne, pentru că eu mă, ref, mă ocup numai de problema țărilor în curs de dezvoltare, dezvoltare, atunci cred că va fi bine să revenim la această comisie și în fața Parlamentului, de fapt, pentru că este o chestiune absolut crucială. Președintele, și acum a doua rundă de întrebări. A, nu, îmi cer scuze, aveți o întrebare suplimentară? Da. Uh, ați spus că vara trecută a fost un proiect pilot Uh, vara trecută s-au folosit niște avioane de luptă împotriva incendiilor și au fost foarte bune. Va exista o continuitate a acestui proiect pilot sau veți încheia acest efort pentru vara următoare? Am aflat despre acest proiect și mi s-a părut foarte interesant. Ce nu este încă foarte clar este dacă vom putea să-l continuăm. Și o să fiu sinceră cu dumneavoastră, astăzi nu știu care este uh, situația financiară. Nu știu câți bani putem uh, continua să băgăm în acest proiect, pentru că el se sfârșește în 2010. Dar sper să putem găsi o modalitate de a-l continua, pentru că, cel puțin din evaluarea preliminară, rezultatele sunt foarte bune și mă voi opri aici ca să nu mai depășesc. În regulă. Acum începem a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Domnul Cațmare care cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În declarația dumneavoastră ați menționat consensul european privind ajutorul umanitar. În 2008 s-a creat un plan de acțiune din acest punct de vedere. Care credeți că sunt elementele prioritare ale acestui plan de acțiune? Doamna comisar desemnat. Când DGECO m-a informat în legătură cu planul de acțiune, am fost foarte plăcut surprinsă pentru că sunt 49 de acțiuni și pe 42 s-au făcut progrese semnificative. Eu aș zice că două dintre aceste domenii sunt absolut esențiale și cred că aici vom continua să colaborăm. Primul este coordonarea și nu-i surprinzător, dată fiind discuția pe care am avut-o astăzi, și al doilea este legat de interfața dintre actorii militari și cei civili. Dar aș fi foarte bucuroasă să uh, reiau acest subiect împreună cu dumneavoastră după ce sunt evident confirmată dacă acest lucru se va întâmpla și odată ce voi fi acumulat o înțelegere mai calibrată a chestiunii mă voi întoarce și vom discuta și vă voi da un răspuns mai detaliat la această întrebare. Aveți o întrebare de follow-up, spune președintea. Da. Va fi o ocazie foarte bună pentru că planul de acțiune va fi revizuit anul acesta, deci e probabil că vom avea ocazie de a discuta acest lucru. Aveți dreptate, este corect, spune comisarul de senat. Dați-mi un pic de timp să mă pregătesc până la această revizuire. Doamna președinte, dau acum cuvântul domnului Patrice Tirolian. Doamna, în răspunsurile scrise pe care le-ați dat comisiei, afirmați că această catastrofă din Haiti trebuie să fie o ocazie ca Uniunea să-și îmbunătățească capacitatea de reacție la urgențele umanitare. Ori dacă eforturile de coordonare ale doamnei Ashton sunt lăudabile, trebuie să constatăm că adunarea la, oral, la oaltă a răspunsurilor individuale ale țărilor nu e același lucru cu un răspuns unic european. Am văzut că multiplicarea răspunsurilor, reacțiilor, contribuie la o lipsă de vizibilitate a Uniunii Europene și de impact pe teren. În calitate de titular acestui nou portofoliu, veți uh, susține crearea unei uh, structuri care să permită o reacție mai puțin uh, costisitoare și mai eficace pentru Uniunea Europeană, doamna comisar de semnat. Ajutorul, uh, instrumentul de ajutor umanitar se folosește în mod foarte eficient, dar iată o observație interesantă. Din ultimii 10 ani, 9 ani, în ultimii 9 ani, banii care au fost uh, alocați uh, ajutorului comunitar în cadrul acestui instrument nu au fost suficienți. Și când a fost nevoie de resurse adiționale, s-a intrat în rezervele comisiei. Asta pentru mine este o indicație a faptului că frecvența și intensitatea dezastrelor crește, cresc. Și spunând, odată ce am spus aceste lucruri, am fost foarte impresionată de faptul că alte instrumente ale Comisiei au fost și ele utilizate pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. De exemplu, în cadrul acordului Cotonou, Fondul uh, European de Dezvoltare. Acest instrument așadar oferă 150 de milioane de euro care pot fi, dacă este necesar, folosiți pentru dezastre și uh, 77 de milioane au fost utilizați în cadrul acestui instrument. Deci uh, eu am senzația că atunci când este necesar, când a fost necesar, s-au găsit resursele Uh, care să poată fi uh, mobilizare, mobilizate. Și Comisia și-a dat măsura capacității în momente grele. Cred că trebuie să privim uh, spre viitor și să fim mai creativi în ce privește modul în care mobilizăm resursele necesare. Atunci când crești, când ai riscuri care vin și dispar, după aceea ele au un impact mai mare asupra unora decât asupra altora. Și vă dau iarăși un exemplu de la Banca Mondială. Noi am avut ideea unei asigurări de dezastru pentru țările curate și Haiti în acest caz a avut o asigurare uh, un guvernul plătea 300.000 de dolari și când uh, uh, lovea un dezastru, Haiti primea 8 milioane de dolari din această asigurare. Deci trebuie să ne gândim la acest tip de instrument care, și de abordare care trece de abordarea tradițională prin care folosim numai banii contribuabilor. Deci putem avea uh, reacții mai... Uh, președintele întrerupe, e foarte interesant ce spuneți, uh, dar trebuie să continuăm. Aveți o întrebare suplimentară? Poate nu aveți o întrebare suplimentară. Acum are cuvântul domnul Ivo Bagel. Mulțumesc, doamnă uh, Gheorgheva. Dați-mi voie să vă felicit uh, pentru atitudinea noastră și competența pe care o uh, degajați astăzi. Este important că în introducere ne-ați dat informații și despre dezastre cauzate de mâna omului. Astfel de dezastre sunt cele cauzate de intervențiile armate în diverse state, cum ar fi Yemen Credeți că în astfel de dezastre unde populația civilă este cea mai lovită, țările ar trebui să-și asume mai multe responsabilități în ce privește stabilizarea și ajutorul umanitar. Dacă sunteți de acord cu mine, veți avea curajul de a vă confrunta cu această chestiune, doamna comisar de semnat. Da. Mă voi întoarce la principiile pe care se bazează ajutorul umanitar. Neutralitate, imparțialitate, independență pentru angajații din domeniul umanitar. Deci noi în această zonă vedem că adesea, foarte adesea, guvernele nu sunt implicate. Uneori sunt, dar foarte des nu ei sunt modalitatea cea mai bună de interacțiune guvernanții așadar. Și știm cât de dificil este să ai de-a face cu state eșuate sau state foarte fragile. Nu cred că aceasta va fi responsabilitatea mea, această problemă specifică. Dar, așa cum am spus în declarația inițială, dacă vrem să luptăm, pentru, să luptăm împotriva injustiției, nedreptăților care afectează pe civili uh, și mai rău copii, femei. Eu voi uh, vorbi în numele lor și voi apăra și dacă pot face ceva prin intermediul poziției mele ca să atrag atenția asupra acestei chestiuni, asupra unor situații inacceptabile, atunci voi face acest lucru. Îmi cer scuze dacă am ratat o parte a întrebării noastre pentru că erau, era un zgomot în, în căști și poate n-am, n-am reținut tot ce m-ați întrebat. Deci dacă credeți că aveți o întrebare suplimentară. Da, am un comentariu de follow-up. Cred că ați răspuns foarte bine și apelez la dumneavoastră să folosiți puterea morală pe care o veți avea pentru a interveni în astfel de cazuri și pentru a folosi în totalitate uh, capacitățile pe care le veți avea în funcția noastră. Vă mulțumesc! Thank you. Doamna comisar desemnat, apreciez uh, încrederea noastră și așa voi face. Domnul Bart Domnule comisar desemnat, presupun că sunteți la curent cu situația umanitară din Gaza. Este o situație foarte gravă. Un milion de mii de persoane se află într-o situație foarte gravă. Aș vrea să știu ce măsuri veți lua împreună cu Colegiul Comisarilor pentru a vă asigura că statul Israel va acorda acces convoailor umanitare și ce măsuri veți lua pentru ca Gaza să nu mai fie o închisoare în aer liber? Doamnă comisar? Apreciez formularea dumneavoastră, dumneavoastră împreună cu colegiul comisarilor, pentru că, într-adevăr, abordarea trebuie să fie colectivă. E nevoie de acțiune, o acțiune din partea întregii Uniunii Europene. Care este poziția mea? Lucrătorii noștri umanitari sunt preocupați în special de chestiunea accesului. Accesul a fost extrem de restricționat. Este la nivelul la 20-22% față de 2006 și deci prima noastră grijă este de a promova, de a pleda pentru acces. Însă cum putem face acest lucru în afară de creșterea nivelului de sensibilizare, de conștientizare? Cred că este important să avem în vedere motivele care ni se dau pentru interzicerea accesului și să cerem să se găsească alte soluții. Unul dintre aceste motive este că ar putea fi introduse pe teritoriul bunuri folosite în scopuri militare. Ce ar trebui să spunem noi și ceea ce facem este să spunem dați-ne o listă negativă. Nu se pot introduce următoarele bunuri sau o listă pozitivă. Acestea sunt bunurile care pot fi introduse în fâșia Gaza. Cred că, în primul rând, trebuie să avem o poziție comună, să ne exprimăm cu o singură voce și apoi este important să acordăm tot sprijinul lucrătorilor umanitari și să eliminăm dificultățile tehnice cu care se confruntă. Întrebare complimentară. Doamnă comisar desemnat, pentru a intra în detalii, am încheiat acorduri de cooperare cu Israelul care acordă acces preferențial Israelului în Uniunea Europeană. Nu credeți că ar fi utile aceste discuții pentru ca Israelul să ia acțiuni, să, să întreprindă acțiuni pozitive? De aceea am și evidențiat aceste aspecte. Trebuie să încercăm să obținem angajamentul Israelului nu am competența de a spune cum anume, însă voi transmite mesajul colegilor. Este rolul meu să mă asigur că toată lumea înțelege că acolo există o criză gravă și că trebuie să facem ceva în privința asta. Domnul Deva are cuvântul. Mulțumesc. Doamna comisară desemnată, veți fi vocea celor fără voce, ultimul refugiu al celor lăsați uh, deoparte. Domnul Pibalex vorbește despre comerț. Dumneavoastră veți fi însă cea care veți fi reprezentanta celor fără voce. Va trebui să luptați în anumite cazuri împotriva intereselor anumitor părți din Uniunea Europeană. Sunteți gata să faceți acest lucru? Da, domnule. O întrebare complementară, domnule Deva? Nu, după acest răspuns nu. Sper că vă aud și ceilalți comisari. Doamna Streifler, după cutremurul din Haiti, ajutorul umanitar al Uniunii Europene a fost deblocat rapid și masiv mecanismele de protecție civilă al Uniunii Europene a coordonat instrumentele naționale. În răspunsurile dumneavoastră la chestionar, ne spuneți că trebuie să tragem concluzii în legătură cu modul de a fi mai performanți pe viitor. Ce măsuri aveți de gând să luați pentru a ameliora și a consolida coordonarea, complementaritatea și coerența ajutorului umanitar al Uniunii Europene? Ce rol va avea uh, grupul de lucru ajutor umanitar și ajutor alimentar în cadrul Consiliului Uniunii Europene? Crearea unei forțe europene de protecție civilă va fi printre prioritățile dumneavoastră și cum va fi organizată? Mulțumesc! Doamna comisar desemnat, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, chiar crearea acestei, acestui post de comisar pentru cooperarea internațională, ajutor umanitar și reacția la situații de criză este un pas în direcția cea bună și am aflat că la Consiliu sunt aceste două grupuri, după cum ați spus dumneavoastră, COHAFA, cel care se ocupă de ajutor umanitar și ajutor alimentar. și, de asemenea, de protecția civilă. Va fi foarte important să se utilizeze aceste două căi și să se identifice dacă trebuie să facem anumite sincronizări între ele, pentru că s-ar putea să nu fie exact uh, la același nivel. Putem să tragem concluziile învățate în Haiti și să le ducem mai departe, în sens general. După tsunami, ca observație, s-a făcut o evaluare foarte serioasă și foarte obiectivă în legătură cu învățămintele trase din această situație a tsunamiului. Ne uităm la Haiti și vedem că unele din aceste învățăminte au fost puse în aplicare, chiar uh, la nivel foarte ridicat nu toate. Întrebarea este ce învățăminte tragem din Haiti. Eu cred cu tărie într-o evaluare foarte sistematică și onestă a ceea ce am făcut bine și ceea ce nu am făcut atât de bine și cum putem să ne îmbunătățim. Și cred că existența acestor grupuri la Consiliu reprezintă o platformă pentru a merge mai departe. Și chiar și colaborarea cu Comisia dumneavoastră, nu doar cu Consiliul. Aveți o întrebare suplimentară? Nu, atunci are cuvântul vicepreședintele Comisiei AFET, domnul Pașcu. Un minut. Well, I have a problem because... Eu am o problemă pentru că aveam două întrebări pregătite, dar au fost deja adresate de alții și le-ați răspuns foarte bine, așa că acum trebuie să improvizez. Problema este să spunem că ar apărea o criză într-o zonă foarte tensionată politic. Cum veți împăca, pe de o parte, necesitatea de acțiune foarte rapidă cu uh, cerința pe termen lung de acțiune politică? În domeniul ajutorului umanitar, cel mai important factor este viteza. Trebuie să monitorizăm rapid, să oferim rapid ajutorul și să ne asigurăm că ajunge rapid la cei care au nevoie de el. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru călăuzitor. Și sigur că dacă condițiile sunt de așa natură, așa cum se întâmplă din păcate în mult prea multe locuri, și uh, reconstrucția și dezvoltarea pur și simplu nu pot să intervină, înseamnă că avem o problemă și până la urmă ajungem la o perioadă foarte lungă de dependență de ajutor. Și astfel se întâmplă ca viețile oamenilor să fie distruse și capacitatea lor de a reveni la o viață productivă să fie subminată foarte grav. Așadar, cu cât mai mult durează acest proces, cu atât este mai greu după aceea să se revină la uh, reconstrucție și dezvoltare. Și ținând cont de toate acestea, trebuie să evaluăm și să judecăm când anume sunt condițiile politice corecte sau adecvate. Pentru că dacă aplicăm standarde prea înalte, s-ar putea să ajungem la un rezultat nedorit și să facem mai mult rău decât ajutăm. Din păcate, aceste judecăți nu implică doar evaluări raționale, politice, ci și emoții și cum anume acționăm, cum le dăm curs, depinde cel mai mult de deschiderea și de transparența informațiilor, ca să putem să ne uh, hotărâm în modul cel mai obiectiv. Aveți o întrebare suplimentară? Nu, mulțumesc atunci am prevăzut și o perioadă pentru întrebările suplimentare. Grupurile politice pot să-mi semnaleze în scris ce întrebări au membrii care doresc întrebări suplimentare din partea doamnei comisar de semnat. Și am primit în scris următoarele întrebări pe care am să le uh, citesc una după alta. Ce răspuns, ce concluzii trageți din reacția Uniunii Europene la cutremurul din Haiti? Și cum anume credeți că vă pot, vă pot acestea influența sarcina ca uh, șef al ajutorului umanitar? Aveți un minut 45 pentru a răspunde. Well, the, obviously the crisis is still... Evident, criza continuă să evolueze și va fi nevoie de o evaluare mult mai sistematică a învățămintelor trase. Dar începând de astăzi, eu am să mă bazez pe trei aspecte. În primul rând, persoanele în care avem încredere celor cărora le-am încredințat aceste misiuni sunt pe teren și sunt persoane care au acționat și în cazul tsunamiului. Una dintre aceste uh, concluzii a fost să avem depozite prepoziționate, ceea ce a fost făcut și a fost foarte util în Haiti. În al doilea rând, comunicarea în legătură cu ce a făcut Europa a fost uh, foarte importantă pentru, și foarte uh, de amploare, pentru că echipele de acolo mi-au transmis rapoarte la 24 de ore în legătură cu acțiunile lor, dar dacă ne uităm la cum se comunică cu exteriorul, se vede că nu s-a ajuns la transmiterea acelorași mesaje. Deci trebuie să ne gândim în al doilea rând la comunicare, la fel de mult cum ne gândim și la acțiune, pentru că oamenii cred ceea ce văd și nu ceea ce s-a întâmplat de fapt. Și în al treilea rând, am impresia că încă este loc pentru o uh, reacție europeană mai coordonată și care să poarte și acest nume. Aceste motive trebuie să fie luate foarte în serios și ne putem gândi la o ameliorare în modul în care arătăm Europa, nu ca 27 plus 1. Les États-Unis ont un bateau o a doua întrebare. Statele Unite au un uh, vas spital care a fost trimis în Haiti. Vă gândiți la un rol similar și pentru Uniunea Europeană în viitor, la o inițiativă similară în viitor? Asta se leagă încă o dată de chestiunea interfaței dintre operațiunile militare și civile. Așa cum am spus, cred că uh, ca măsură de ultimă instanță, intervenția militară poate fi foarte utilă. Când uh, am avut discuțiile cu personalul din Digi Eco și vor, am ajuns la acest uh, punct, la această problemă, la confuzia dintre reacția militară și cea civilă, am pus o întrebare. Credeți că a fost uh, potrivit ca armata Statelor Unite să intervină în Haiti, ei au spus absolut, nu exista altă modalitate. Pentru că nu mai era guvern acolo, nu mai era nimic. Dar, deci când ai o astfel de situație, când guvernul se prăbușește sau când nu există guvern și e un dezastru, atunci evident uh, e nevoie de intervenție militară, dar lucrurile trebuie făcute cu mare atenție, pentru că odată ce faci așa ceva, uh, n-ai cum să mai schimbi situația. Deci odată ce intri într-o astfel de situație, nu poți să ieși din ea imediat. O ultimă întrebare, spune doamna președinte. Cum veți asigura o finanțare europeană mai previzibilă, în special pentru Sudan? Ajutorul uh, umanitar uh, se duce acolo unde există o nevoie și o mai bună țintire a acestea depinde în primul rând de evaluarea corectă pe care o ai, dacă știi unde se află aceste nevoi, în al doilea rând dacă ai mobilizat uh, materialele care sunt necesare pentru a rezolva problema și trei, ai acces, poți, poți duce aceste materiale acolo. Știm că în unele cazuri am avut probleme de acces, în alte cazuri am avut uh, chiar probleme în a identifica oamenii aflați în nevoie. Știm că foarte ades avem situații în care uh, lucrătorii umanitari pur și simplu nu pot ajunge la cei aflați în nevoie. Deci lucrăm pe fiecare dintre aceste trei elemente cu grijă. Deci evaluare corectă a nevoilor, uh, o mobilizare potrivită și nu avem situații în care se trimite, oamenii trimit ceea ce au, trimite ceea ce trebuie să fie trimis. Și în al treilea rând să ne asigurăm că ajutorul și atinge ținta. Acestea sunt cele trei elemente pe care le-aș sublinia. Doamna președinte, vă mulțumesc. Acum vom începe a treia rundă de întrebări și răspunsuri și dau cuvântul doamnei Corina Crețu. Am să rămân cumva în acest domeniu și am să mă refer la modul în care se poate asigura creșterea securității și siguranței lucrătorilor umanitari, pentru că mai ales în zonele de conflict armat, cum sunt Republica Congo, pe lângă violurile în masă, numeroase convoaie umanitare ale echipelor de ajutor sunt atacate și acest lucru se întâmplă și în Haiti. Cum credeți că Um, pot fi controlate că, ca populația să ajungă în mod, să, să controlăm cumva că populația ajunge la aceste ajutoare umanitare și cum poate fi ridicată siguranța uh, și securitatea lucrătorilor umanitari. Doamnă comisar. ce am aflat de la persoanele care lucrează în circunstanțe foarte dificile este că adesea preferă să nu fie păziți de personal militar. Vor să ajungă la populația respectivă pe cont propriu, pentru că problema neutralității și independenței începe să se pună din momentul în care ajung la fața locului și militari. Însă am vorbit despre situații speciale și, din punctul meu de vedere, trebuie să evaluăm fiecare caz în parte, cu particularitățile sale. În Comisia Europeană avem o companie aerian e folosită pentru a livra ajutoare umanitare în Congo, pentru că este o țară foarte mm, vastă, de asemenea în Sudan. Trebuie să vedem ce putem face pentru a asigura transportul lucrătorii umanitari ar putea să fie transportați, de exemplu, cu avionul mai degrabă decât să se deplaseze pe uh, pământ. Și am uitat să spun ceva foarte important. Știm că există ceva ce îi ajută pe toți, și anume să fie conectați. Și investim foarte mult în servicii de conectare în Haiti. Comisia a a instalat, de exemplu, infrastructură uh, de satelit, de comunicații prin satelit, pentru ca persoanele să poată comunica cu cei de acasă. Însă, încă o dată, e important să se facă evaluarea securității în așa fel încât uh, să se asigure siguranța lucrătorilor. Trebuie să continuăm. Doamna Crețu, o întrebare complementară? Anul trecut peste 200 de lucrători umanitari au, au murit și cred că este foarte important uh, să se investigheze aceste cazuri și să se evite astfel de situații pe viitor. Domnul Bill Newton Dan are cuvântul. Doamnă comisar uh, desemnat, uh, vă descurcați foarte bine, după părerea mea. Suntem aici pentru a vedea cum anume vă veți îndeplini misiunea. Ați petrecut trei ani la Moscova și vorbiți uh, rusă. Cum vă va, explic, vă va ajuta uh, limba rusă? Credeți că uh, vă va ajuta, de exemplu, să cooperați mai bine cu autoritățile rusești? Există două elemente în experiența mea rusească care sunt utile. Când am fost director, Comisia avea o operațiune acolo și ONU de asemenea. O operațiune pentru Caucaz, Cecenia și republicile vecine. Am cooperat cu Comisia și cu ONU. Banca Mondială nu acordă ajutor umanitar, însă creăm condițiile necesare pentru ca ajutoarele să fie livrate. Folosim accesul nostru la autoritățile de la Moscova și la autoritățile din Republică. De asemenea, am uh, construit proiecte în uh, regiunile vecine. Ne-am concentrat asupra unui aspect, un serviciu civil care să poată să primească bani și să fie responsabil în privința felului în care circulă banii. Nu am primit autorizația de a avea operațiuni în Cecenia, însă anumite persoane din Cecenia au uh, mers în Bulgaria pentru traininguri. Asta ar fi un element. Al doilea, eram în Rusia atunci când Rusia a găzduit pentru prima dată reuniunea G8. Eu vin din domeniul dezvoltării și m-au întrebat ce, put- ce putem face și am propus o conferință a donatorilor. Au organizat această conferință, cred că asta se întâmpla în aprilie 2004 și acum vor face o altă, uh, vor organiza o altă reuniune. Mai putem discuta despre aceste lucruri și altă dată, Aș vrea să pun o întrebare legată de cea a domnului Mitchell. Cum veți spori vizibilitatea activității dumneavoastră în numele Uniunii Europene? Veți scrie un blog, poate personal dumneavoastră va scrie un blog sau poate că chiar veți intra pe Twitter? Doamnă comisar? Cred că Twitter este grozav pentru că practic poți să transmiți mesaje ziariștilor dacă faci acest lucru bine. Eu sunt din generația mai veche și încerc să mă pun la curent cu noile evoluții. Când am fost numită, a trebuit să-mi sun uh, rudele foarte repede pentru că mi-era teama să nu audă din altă parte și nu de la mine. Twitter este un mijloc de comunicare rapid și e un mijloc de comunicare în care trebuie să fii concis și asta este foarte bine. Doamna Isabel Lozin pentru Veți. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aici sunt. Aș dori să vă întreb ce consecințe considerați dumneavoastră că va avea eșecul de la Copenhaga în domeniul ajutorului umanitar al Uniunii Europene, ținându-se cont de riscurile sporite de catastrofe? Pentru că la Copenhaga nu s-a găsit nicio soluție credibilă pentru limitarea încălzirii globale la 2 grade față de situația de acum. Ce veți face în următorii 5 ani ținând cont de riscurile de creștere a temperaturii și ce părere aveți de, în legătură cu prevenirea situațiilor de criză în legătură cu intervenția multinaționalelor în state în curs de dezvoltare. Ce presiuni veți face asupra acestor întreprinderi ca să le cereți să respecte standardele de mediu pentru a se preveni aceste dezastre? Doamna comisar desemnat. Poate pentru că vin din comunitatea ecologiștilor, pot să vă spun următoarele. Am fost la Copenhaga și uh, nu am avut doar uh, impresii negative, ci amestecate. Mi s-a părut într-adevăr o problemă că totul a fost atât de haotic și că până la urmă, din punct de vedere european, Uniunea Europeană nu a reușit să se facă uh, vizibilă și să participe la masa negocierilor și cred că trebuie să ne gândim foarte mult la această chestiune. Însă, cu cinci ani în urmă, nu aș fi sperat să văd că 20 de șefi de state se întâlnesc ca să discute despre schimbările climatice, însă acum s-a făcut și cred că nivelul de conștientizare a gravității acestei probleme, faptul că s-ar putea să fie vorba de cea mai mare provocare a generației noastre, a fost uh, făcut. Uh, la Copenhaga au fost 30.000, 40.000 de persoane care au contribuit la această conștientizare. Deci lucrurile nu sunt chiar uh, atât de negre. Există și aspecte pozitive. Dar ca să vă răspund la întrebare, sunt de acord că trebuie să fim pregătiți și că va fi nevoie de resurse suplimentare pentru a face față dezastrelor. Uh, unul dintre lucrurile de care m-am ocupat la bancă a fost uh, tocmai legat de schimbările climatice. Și întrebarea este, vom uh, acumula resurse sau, sau ne vom gândi la o soluție creativă? Eu cred că trebuie să uh, dedicăm mai multă energie acestei probleme, pentru că dacă noi credem că bugetele de, la aj- de ajutorare vor ajuta aceste țări să iasă de la ananghie 10-15 ani mai încolo, nu este suficient și de aceea eu trebuie să colaborez cu ceilalți comisari responsabili. Mai aveți o întrebare, doamnă Levin? Da, puteți să mai vorbiți despre cum anume priviți cooperarea, activităților de cooperare a multinaționalelor cu statele europene și cum le puteți influența pentru a împiedica dezastrele pe viitor, doamna comisar desemnat? Nu cred că te poți gândi la toate aceste firme ca la una singură, pentru că unele dintre aceste întreprinderi au făcut mult bine și și-au asumat răspunderea pentru ce fac în țările în curs de dezvoltare. Dar sunt și alte societăți care se gândesc numai la viitorul apropiat și la propriul profit și nu sunt interesate de dezvoltare. Deci eu nu aș vrea să simplific atât de mult situația și să pun toate întreprinderile în aceeași oală. Uh, ce pot să vă spun este că întreprinderile sunt foarte importante pentru că unele sunt mai mari decât anumite state și deci au o răspundere. Întrebarea este cum pot președinte întrerupe. Trebuie să mergem mai departe. Are cuvântul doamna Eva Zanic, care se află în spatele dumneavoastră, doamnă comisar. Mulțumesc, aici sunt. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat. Vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită de răspunsurile dumneavoastră. Îmi place că sunteți atât de calmă și îmi place stilul dumneavoastră. Vreau să revenim la o întrebare pe care am adresat-o și uh, comisarului de Hucht când s-a întors din Haiti săptămâna trecută. Organizațiile umanitare au denunțat dispariția a uh, mii de copii care au supraviețuit cu tremurului. S-a făcut apel la comunitatea internațională să acorde atenție acestui risc grav de abuzuri și de trafic ilegal de minori. Ce informații are Comisia pe acest subiect și ce măsuri s-au luat? Ce măsuri doriți să luați pentru a monitoriza și pentru a-i proteja pe acești copii? Doamna comisar desemnat? Intervenție fără microfon. Pe mine m-a încurajat faptul că unicef se ocupă foarte serios de această chestiune. Ne-a oferit foarte multe informații în legătură cu acest subiect, ceea ce este foarte util și uh, astfel și alții își pot forma o părere pe această temă și prin alții înțeleg mai ales guverne. Pentru că am înțeles că ce se întâmplă este că aceste adopții au fost unele dintre ele stabilite legal, înainte de cutremur. Și deci o parte dintre aceste adopții reprezintă un ajutor, însă altele pot fi într-adevăr foarte periculoase și legate de traficul de copii. Ce pot eu să fac este să mă alătur colegilor de la UNICEF și să încurajez să vorbească despre această problemă și să arate că și noi suntem conștienți de acest lucru, că Parlamentul European cunoaște problema, că statele membre o cunosc și că se discută și cu serviciile de imigrare, pentru că cei care pot să oprească această chestiune se ocupă de ea și își fac datoria. Aveți o întrebare suplimentară? Nu? Nu, spune doamna Zanichi. Are cuvântul domnul Guerreros. Señora președintă, señora Georgieva, în los casos... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna Georgieva. În uh, crizele umanitare cauzate de dezastre naturale este nevoie de ajutor, de apă, de asistență, de uh, medicamente și așa mai departe, dar în primul rând este nevoie de un, un spirit de leadership pe teren. Trebuie să existe autorități ușor identificabile, instrucțiuni clare, responsabilități clare în toate operațiunile. Cred că Uniunea Europeană poate juca un rol major în ajutorul umanitar, susținând Uh, guvernele și oferind uh, leadership-ul pe teren, la fața locului. Noi putem crea echipe și grupuri care să ajute oamenii pe teren în uh, managementul acestor crize. Doamna comisar desemnată, aveți cuvântul. Sunt de acord în totalitate cu asta și aud această idee de la colegii de la Banca Mondială, care în curând îmi vor fi foști, îmi vor fi foști colegi, poate. Există un grad semnificativ de incertitudine în legătură cu uh, funcționarea guvernului și capacitatea de a gestiona situația. Ei fac tot ce pot, să nu uităm că e un guvern care a avut o istorie destul de scurtă. Era un guvern care de-abia se constituise, deci cu, e nevoie de foarte mult ajutor în acest moment. Dar vreau să spun un alt lucru foarte important. Trebuie să ne gândim cum să deschidem, să creăm oportunități pentru acțiuni ale sectorului privat. Pentru că dacă ne vom baza numai pe sectorul public și pe susținerea internațională, nu vom, nu vom reface Haiti uh, prea repede. Va fi o luptă mult mai îndelungată. Deci când ne gândim, în special dacă ne, când trecem la faza de reconstrucție, e foarte important să creăm oportunități și pentru ca întreprinderile să se întoarcă. Din acest punct de vedere au existat niște evoluții destul de încurajare, să ne asigurăm că uh, Trebuie să ne asigurăm că nu este distrus tot sectorul privat, pentru că odată cu noi slujbe uh, vine și demnitatea și încrederea în sine și uh, aduc uh, în discuție acest subiect nu pentru că subestimez necesitatea intervenției sectorului public, pentru că în cele din urmă asta a fost uh, raza de lumină în Haiti. Microfonul uh, a fost uh, tăiat de președinte. O întrebare, de, uh, o întrebare suplimentară. Vreau doar să spun că discutăm despre nevoia de a-i susține pe cei care acționează la fața locului, de a-i susține, de a susține autoritățile care sunt recunoscute de acești cetățeni. Nu vrem să ne substituim acestor autorități, vrem să le dăm susținere să, pentru ca ele să își ia uh, responsabilitatea conducerii. Doamna comisar. Asta este evident uh, un lucru foarte corect, mai ales în acest moment când uh, capacitățile instituționale sunt slabe și evident fără acest uh, suport, fără această susținere, țara respectivă ar fi într-o mare, mare dificultate. Ar fi chiar mai mare dificultate decât cea actuală. Dau acum cuvântul, spune doamna președinte, unealte comisii asociate acestei uh, audieri, Comisia Envi, doamna Edith Estrela. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, dați-mi voie să mă întorc la subiectul dezastrelor naturale pe teritoriul european. În declarația noastră privind prevenirea dezastrelor naturale sau dezastrelor uh, provocate de om, de fapt e declarația Comisiei, nu a dumneavoastră, se spune că se va concepe o, in, o inițiativă specifică privind uh, incendiile de pădure. Înseamnă asta că uh, Comisia Europeană va propune o directivă privind focurile, incendiile de pădure, așa cum i-a cerut Parlamentul European într-o rezoluție în 2006 așa cum există una pentru inundații. Doamna comisar desemnat, aveți două minute. Din câte înțeleg eu, se lucrează pe problema incendiilor de pădure înspre din punct de vedere al dezvoltării și din punct de vedere agricultural. Nu știu, din punct de vedere al agriculturii, nu știu care e stadiul. Are sens că atunci când abordez problema eh, inundațiilor, e un fenomen atât de mare, să vii cu o directivă foarte clară care să răspundă la fenomen. Dar acum, iată, am, eh, am șansa să dau un răspuns eh, scurt. Trebuie să aflu mai mult despre acest subiect și după aceea să vă răspund. Am auzit câte ceva, dar nu pot să vă dau un răspuns da sau nu astăzi. Deci, dar mă voi întoarce la această chestiune, vă promit. O întrebare suplimentară? Da, mulțumesc. Aș vrea de asemenea să știu uh, ceva în legătură cu alte recomandare a Parlamentului European uh, pentru un, monitorizare, un centru de monitorizare al secetelor de certificări și uh, inundațiilor. Credeți că ar fi important să se creeze un centru de monitorizare a dezastrelor de acest tip? care după aceea v-ar permite să, reacțion- să preveniți mai degrabă decât să reacționați. Aveți cuvântul, doamna comisar. Cu siguranță e foarte important să avem uh, capacitățile. Trebuie să știm unde ele există astăzi, în ce măsură există și trebuie să vedem ce valoare adăugată ar aduce un astfel de centru dar cu siguranță, cu cât știm mai multe, cu cât avem o informație mai bună, cu atât e mai probabil să fim pregătiți, să reacționăm corespunzător și va fi mai, uh, mai ieftin pentru noi și din punct de vedere financiar și, financiar și uman. Slot. Ajungem la a doua perioadă, Catch the Eye. Întrebările trebuie să se raporteze la restrângerea spațiului umanitar și la creșterea numărului de încălcări ale dreptului umanitar internațional. Domnul Mitchell este primul care are cuvântul din partea grupului PP. Aș vrea să o întreb pe doamna comisară desemnată ce poate face pentru a spori influența Tribunalului Penal Internațional în ceea ce privește șefii de state și de guverne care săvârșesc abuzuri și care sunt condamnați uh, de această curte. Ce se poate face în această privință? Mi-e teamă că atingeți un domeniu dacă mă la Sudan, și la încercările Tribunalului Penal Internațional de a-și exercita jurisdicția în Sudan, este o chestiune politică. Nu face parte din portofoliul lucrătorilor umanitari care sunt neutri. Cred că doamna Ashton este interlocutoarea mai potrivită pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Guerrero Salom. Mulțumesc foarte mult. Cum intenționați să îmbunătățiți uh, uh, spațiul umanitar european în contextul uh, președinției spaniole? urmează o revizuire și această revizuire ne va da ocazia să identificăm acele domenii în care e nevoie de mai multă atenție și precum și acțiunile în, necesare în domeniile în care s-au făcut mai puține progrese. Cred că problema cea mai importantă este aceea a interfaței între civil și militar. președinția spaniolă va discuta despre aceste lucruri și va vedea că s-au făcut progrese în domeniu. Domnul Gheranț are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să îi pun următoarea întrebare, doamnei comisare. Acum câțiva ani Myanmar a refuzat accesul organizațiilor umanitare pe teritoriul țării sale după o catastrofă naturală. Înțeleg prudența cu care abordați această problemă, însă cred că puteți să faceți o puteți să faceți un inventar al vieților pierdute. Doamna comisar, întotdeauna situațiile vor fi difer, diferite. Trebuie să facem evaluări și să luăm hotărâri în funcție de circumstanțe. S-a luat o hotărâre din anumit motiv. Pentru o intervenție militară trebuie să fie vorba despre epurare etnică sau despre o altă acțiune criminală. Nu există soluții universale. Trebuie să evaluăm circumstanțele și să respectăm principiile care stau la baza relațiilor internaționale umanitare. Domnul Ștas din partea verzilor. Mulțumesc. În uh, declarația dumneavoastră introductivă ați declarat una, când violența sexuală este folosită ca o armă în război. Este situația din uh, estul Congoului. Ce acțiuni veți întreprinde față de în, în Congo? La ora actuală, măsurile pe care le avem în vedere sunt cele menite să ne asigure că femeile nu sunt expuse la riscuri în tabere în tabele de refugiați pe care le construim. Când uh, elaborăm platformele de comunicare și securitate, încercăm să avem în vedere impactul asupra femeilor și de asemenea pledăm împreună cu Organizația Națiunilor Unite și cu partenerii noștri, pledăm să se acorde mai multă atenție acestei chestiuni. Liderii din întreaga lume trebuie să se exprime mai clar în această privință. Doamna Teocaras, aveți cuvântul. Um, do you have the intent aveți intenția de a impune sancțiuni asupra statelor, autorităților, guvernele responsabile pentru crizele umanitare care prelungesc transferul ajutorului umanitar către cei care au nevoie de el? Mulțumesc. Doamna comisar de semnat. În cadrul portofoliului meu nu am acest instrument, pentru că uh, ajutorul umanitar trebuie să fie neutru și imparțial. Însă, așa cum am constatat în cazuri foarte extreme de abuz, Uniunea Europeană nu s-a mai angajat în acordarea de asistență pentru dezvoltare sau în cazuri foarte grave de încălcare a drepturilor omului. Deci eu pot să uh, transmit informații în cadrul colegiului și informații către public ca să uh, influențeze deciziile politice. Trecem acum la cea de-a patra rundă de întrebări și răspunsuri și are cuvântul domnul Görens din partea ALDE. Mulțumesc, domnul președinte! Aș dori să revin la dimensiunea operațională pe care trebuie să o pună în aplicare Uniunea Europeană pentru a reacționa la crizele umanitare. Doamna comisar desemnat are de gând să promoveze un fel de burden sharing, de împărțire a, poverei, a poverii în cadrul Uniunii Europene? Veți uh, avea de gând să invitați toate statele membre să-și prezinte contribuțiile ca să repartizați un pic această povară a sarcinii? Doamna comisar desemnat. Sigur că sunt pentru împărțirea poverii, burden sharing, și de asemenea uh, cred că pot să joc un rol în a stimula o participare mai activă a noilor state membre. Eu vin dintr-un nou stat membru și deci am obligația de a aduce cetățenilor din statele noastre mai multe informații în legătură cu ce se întâmplă. Și chiar dacă situația noastră financiară este dificilă, e vorba de un angajament pe care ni l-am luat și este important pentru noi ca europeni să facem acest lucru. Nu știu încă destul de multe despre cum interacționează Comisia cu statele membre în domeniul promovării contribuțiilor și a împărțirii poverii. Sper să aflu cât mai repede acest lucru și să colaborez cu Comisarul pentru Dezvoltare în acest domeniu în următorii ani. Aveți o întrebare suplimentară, domnule Gărânț? Atunci dau cuvântul doamnei Neberstram de la PPE. Ja, herzlichen Dank, äh, Frau Kandidatin. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o mare plăcere să particip la această discuție cu noastră, doamnă comisar desemnat, și sper că nu va fi ultima dată când o vom face. În uh, răspunsurile scrise, spuneți că uh, Corpul uh, European de Voluntari este o propunere care se va face anul acesta. Știți când exact? Și nu știu dacă puteți să ne spuneți care e situația actuală în legătură cu acest subiect și veți fi uh, dispus să, să primiteți crearea une, acestui uh, corp în 2011? Pentru că mi se pare un proiect foarte optimist. Doamna comisar, desemnat. E foarte optimist, dar uh, timingul, calendarul este natural datorită uh, anului 2011 uh, care este care este anul solidarității. Pe de altă parte, este prevăzut în Tratatul de la Lisabona, paragraful 214, alinatul 214, vor fi două lucruri la care trebuie să ne uităm. Bugetul și scopul acestui uh, corp. Bugetul, pentru că nu poate fi finanțat din bugetul uh, pentru ajutor umanitar pe care îl avem acum. Ar fi foarte uh, ne, foarte incorrect față de oamenii uh, către care merge acest buget. Și doi, ar trebui să vedem cum va arăta acest corp, pentru că nu vrem să luăm voluntari, să-i trimitem în situații de criză uh, pentru care ai nevoie de pregătire foarte, foarte specifică. Dar poate mm, putem împrumuta de la Ingineri Fără Frontiere, de exemplu. Gândiți-vă uh, la un corp gândit astfel încât mm, cât mai mulți voluntari să poată fi incluși fără riscuri pentru siguranța lor, fără costuri adiționale necesare pentru a-i proteja și sunt realmente foarte entuziasmată în legătură cu acest proiect. Poate că sunt prea optimistă fiind nouă, dar cred că atunci când cineva, când ceva de o asemenea amploare există în uh, tratatul nostru și se apropie anul voluntariatului. E un lucru pe care trebuie să-l facem, dar avem nevoie de un buget și de o gândire uh, uh înțeleaptă. Mulțumesc, domnule președinte, Aveți o întrebare suplimentară? Mulțumesc foarte mult. Uh, îmi imaginez că vor fi discuții dificile în viitor cu statele membre, doamna comisar desemnat. Uh, cuvântul cheie aici este voluntar. Voluntar. Deci asta nu înseamnă că trebuie să fie toate țările, nu trebuie să fie anumite țări, e vorba de voluntar. Deci noi oferim cadrul, ne gândim, uh, trebuie să mobilizăm niște bani ca să funcționeze lucrurile și după aceea țările interesate să participe pot participa. Va fi foarte ciudat să avem un corp uh, de voluntari obligatoriu. Poate asta ne va ajuta cu statele membre. Are cuvântul acum domnul Cashman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă Gheorgheva, după cum știți, aceste audieri ne ajută să judecăm capacitățile unui candidat. V-am ascultat astăzi și trebuie să vă spun că sunt impresionat de cunoștințele noastre, onestitatea noastră, capacitatea intelectuală și cred că sunteți un exemplu strălucitor de uh, a ceea ce numim uh, politica coerenței. Nu voi pune nicio întrebare pentru că acum ar trebui să trecem foarte rapid la un proces pozitiv de confirmare. Vă mulțumesc! Este un consens foarte larg. În regulă. Trecem la următorul uh, nume de pe listă. Doamna Elene Teocurasus de la PPE. Domnul. Doamna. Εναντίον κάθε είδους στρατιωτικής παρέμβασης και Mulțumesc foarte mult. Eu personal sunt împotriva oricărei intervenții de tip militar și cred că americanii nu o să mai plece niciodată din Haiti și vreau să vă întreb dacă aveți intenția de a organiza o forță umanitară de intervenție rapidă o forță organizată care să poată interveni în cazurile de urgență, pentru că Europa n-a fost gata să intervină nici în Liban, nici în Sri Lanka, nici în Sumatra, nici în Haiti. Așadar, e nevoie de voluntari, dar trebuie să avem și o forță organizată care să poată realiza acest tip de acțiune. Doamna comisar de senat, ideea pe care o propune raportul Barnier, EU, ideea EU-Aid, merge în această direcție. Uh, o forță compusă din statele membre, dar în momentul uh, în care se identifică anumite lipsuri, anumite pete albe, ele, acestea sunt uh, umplute de Comisie de Uniune în general. Și pentru mine această abordare are sens. Dar dacă ceva nu s-a făcut atât de mulți ani, înseamnă că trebuie să existe niște motive bune pentru faptul că nu s-a făcut acest lucru și până nu înțeleg aceste motive, nu voi lua ni- poziție nici într-o direcție, nici în cealaltă. Dar mă voi angaja, mă voi implica activ, voi eh, vedea eh, cum vor fi discuțiile eh, la Consiliul Informal, Uh, am discutat deja cu baroneasa Ashton de a, uh, în legătură cu nevoia de a transforma această discuție foarte repede într-o abordare mai operațională și mă voi întoarce în fața noastră și vă voi informa. Deci odată ce clarificăm de ce nu s-a făcut până acum și clarificăm și care este calea de urmat, voi reveni asupra acestui subiect. Aveți o întrebare de follow-up? Mulțumesc. Uh, aveți intenția de a crea un fel de pașaport pentru protecția tuturor voluntarilor care se vor duce în, în diferite țări și își vor asuma riscuri? Aveți de gând să-i ajutați pentru a trece uh, în puncte dificile, cum ar fi Gaza, de exemplu, doamna comisar de semnat? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Uh, nu este o chestiune pe care am foarte multă informație. Sigur, știu că la Națiunile Unite există așa numitul lese pase al Națiunilor Unite, un document lese pase și în unele țări te ajută să ai acest document. Nu știu ce facem în ce privește uh, documentele de trecere pentru uh, lucrătorii în domeniul umanitar. Odată ce voi ști mai multe, uh, voi fi foarte bucuroasă să vă răspund la această întrebare mai în detaliu. Parola este à Madame Toia de SND. Doamna Toia, SND. Grazie. Signora comisario designato, lei ha dato tutto. Mulțumesc, doamna comisar. ne-ați dat impresia că doriți cu adevărat să gestionați situațiile de urgență și doriți de asemenea să instituiți uh, structuri de prevenție, condițiile pentru ca lucrurile să meargă mai bine. Aș vrea să vorbesc despre acest aspect preventiv și despre perspectiva pe termen lung. Există dezastre naturale și există dezastre provocate de om. Există secete și alte situații de criză în Africa. În Africa există terenuri care sunt expropiate, cultivate intens și apoi abandonate. Aveți intenția să vă ocupați de această situație? Întrebarea aceasta se referă încă o dată la legătura între cauzele dezastrelor și dezvoltare. Dezvoltarea care poate să remedieze consecințe unui dezastru sau să le înrăutățească. Ceea ce pot să fac eu cu portofoliul meu este să cooperez cu Comisarul pentru Dezvoltare, în special, pentru a elabora împreună strategii de dezvoltare, ținând seama de consecințe, mai ales consecințele asupra viabilității ecologice, consecințele asupra oamenilor, asupra migranților, consecințele asupra nivelului de viață. nu ține strict de portofoliul meu. Ceea ce pot eu să fac este să mă asigur că în discuțiile pe care le port cu Colegiul Comisarilor și în special cu Comisarul pentru Dezvoltare, mențin acest subiect în centrul atenției. You have a follow-up question? Aveți o întrebare complementară? Dați-mi voie să vă îndemn să mergeți chiar dincolo de competențele dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește cooperarea, să abordați și subiecte care merg dincolo de competențele dumneavoastră, pentru că e un subiect care cere acest lucru. Aș vrea să vorbesc și despre drepturile omului. Este, drepturile femeii. Este greu să asigur respectarea drepturilor în situații de criză și intervenție de criză. Mă concentrez asupra acestei împărțiri a responsabilităților, pentru că nu aș vrea să se creadă că portofoliul ajutorului umanitar se duce, ajutorul umanitar se duce la construirea de baraje în Africa. Însă, pe de altă parte, sigur că voi acorda atenție dezvoltării și acelor factori care pot duce până la urmă la dezastre. Mulțumesc. Domnul Cristian Pereda din partea PPE-ului. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș vrea să vă pun o întrebare cu privire la complementaritatea acțiunii umanitare la nivel european. Sunt aici. Și la nivel național. Aș vrea, în primul rând, să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la situația actuală. Care este nivelul de coerență între nivelul național și nivelul european? În al doilea rând, aș vrea să știu în ce constă plus valoarea dată de Uniunea Europeană. Ce aduce în plus Uniunea Europeană? Vă mulțumesc foarte mult. Doamna comisară desemnată? În ultimii ani s-au făcut progrese în ceea ce privește coordonarea ajutoarelor, în special după acordul de la Acra. Totul a început cu declarația de la Paris, apoi a urmat Acra. Progrese s-au făcut în sensul că se mai reduc din uh, cerințele uh, pe care, uh, care se impun țărilor în curs de dezvoltare. Se acordă o mai mare atenție avantajului comparativ, se acordă atenție avantajelor pe care le aduc partenerii și donatorii. Uniunea Europeană a avut întotdeauna un rol important în asistența pentru dezvoltare și prin prezența sa Uniunea Europeană a influențat inclusiv Banca Mondială și concepția Băncii Mondiale asupra dezvoltării. Care este avantajul comparativ al Uniunii Europene, așa cum l-am constatat eu? Două elemente. În primul rând, atenția pe care o acordă Europa diversității și includerii sociale, unor chestiuni cum ar fi dezvoltarea femeilor, de exemplu, sau uh, dezvoltarea sectorului privat. Europenii au venit și cu o altă uh, noutate și anume acordarea de titluri de proprietate pe pământ care permit dezvoltarea afacerilor. De asemenea, în domeniul mediului înconjurător, nimeni nu a făcut atât de multe ca Uniunea Europeană. Sigur că putem spune că nu a fost destul, niciodată nu este destul, dar cred că Europa a făcut multe în privința valorilor pentru dezvoltare. Aveți o întrebare complementară, domnule Preda? Nu întrebare, ci uh, felicitări. We, we now have the... Um, Trecem acum la uh, întrebare întrebarea din partea celeilalte comisii asociate, AFET, întrebarea adresată de vicepreședintele Dominic Bodis. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, ați răspuns la o întrebare legată de situația din Gaza și am luat notă de răspunsul dat de dumneavoastră, dar aș vrea să revin la acest subiect, pentru că, din păcate, pe lângă tragedia care durează atât de mult, vor exista în curând situații și mai grave, pentru că Egiptul a hotărât să închidă tunelurile subterane ce leagă, îl leagă de fâșia Gaza, unde peste un milion de persoane se vor trezi într-o situație de izolare totală. Aprovizionarea nu trece prin Israel și nu va mai putea să treacă prin uh, subteran către Egipt. Pentru a face față acestei situații, ce inițiative urgente aveți în vedere pentru ca această criză umanitară latentă, care durează de foarte mult timp, să nu se transforme într-o nouă catastrofă? Aveți două minute pentru a răspunde. Eu consider că aceasta este o problemă esențială Sigur că sunt foarte multe probleme mici și complexe în care comis, comisarul pentru ajutor umanitar, reacție la situații de criză și cooperare internațională nu poate să acționeze singur, ci trebuie să acționeze sprijinit de colegiu și de statele membre. Nu am să menționez o inițiativă politică specifică astăzi, pentru că ar fi irresponsabil față de colegii cu care trebuie discutată această chestiune în mare amănunt. Am și discutat cu ei și au spus că, din punct de vedere umanitar, există o singură problemă și anume accesul. Și dacă nu extindem accesul, vom ajunge la o problemă imensă care va provoca suferința prea multor persoane. Deci înțeleg problema și înțeleg că nu va fi ușor, sigur că eu îmi ofer participarea, dar nu eu singură voi putea să rezolv o problemă care durează de zeci de ani și care este de fapt o chestiune de încredere între două popoare. Însă am să mă asigur că acest subiect se află în prioritate pe ordinea de zi, mai ales la colegiu și mai ales în, le, între comisarii ce se ocupă de RELEX. Domnule Bodis, aveți o întrebare suplimentară? Da, ați spus adineaur că în situații de urgență Uniunea Europeană poate utiliza anumite instrumente juridice în cadrul acordurilor pe care le are cu anumite state. În ce măsură va putea Uniunea Europeană să folosească această pârghie în relația cu Israelul pentru a obține o scădere a presiunii asupra fâșiei Gaza și a obține acest drept de liberă trecere pe care îl menționați alineauri? Doamna comisar desemnat, aveți cuvântul. Am, eu am urmărit această situație mai mult din afară, ca cetățean și este un subiect extrem de important. Și am avut impresia că Uniunea Europeană a fost cât se poate de consecventă în poziția adoptată, dar și că mai este loc de mai bine și de impact sporit. Tot ce pot să vă spun este nu că Uniunea Europeană nu și-a asumat o poziție. Însă, în legătură cu măsura în care vor fi utilizate instrumentele disponibile, uh, trebuie să vă spun că acest subiect este nou pentru mine și voi continua să discut cu comisarii responsabili și mai ales cu baronesa Ashton în legătură cu acest subiect. Vreau să aflu dacă avem vreun instrument pe care l-am fi putut desfășura și nu am făcut-o. Și după ce aflu acest răspuns, voi reveni la dumneavoastră. Trecem acum la uh, întrebările suplimentare din partea grupurilor politice. Vă voi citi aceste întrebări. Un minut și jumătate pentru răspunsuri aveți, doamnă comisar de semnat. Prima întrebare. Unele state șantajează în mod evident comunitatea internațională, lăsându-și o parte a populației să moară de foame pentru a primi ajutor și nu își folosesc propriile resurse, de exemplu Etiopia. Ce e de făcut? Aveți un minut și jumătate pentru răspunsul la această întrebare dificilă. Este într-adevăr o întrebare dificilă, pentru că se reduce la o dilemă profund morală, și anume ce e de făcut, pentru că știm că unele guverne își uh, abuzează cetățenii pentru a obține ajutoare. Și eu aș spune că ce putem noi să facem, în primul rând, este să încercăm să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor. Nu prin guvern, ci direct către beneficiari și să facem publice acțiunile acestor guverne, fără încetare, în mass media. Sigur că nu ne vor asculta imediat, dar avem la uh, dispoziție noi, comunitatea internațională, un instrument foarte eficient și anume dacă se încalcă dreptul umanitar, Uh, cei care o fac devin paria pe scena internațională. Unora nu le pasă, dar la un moment dat cred că începe să le pese, pentru că li se schimbă circumstanțele și cred că ăsta este cel mai bun lucru de făcut. A doua întrebare suplimentară. Cum vă veți asigura că ajutorul umanitar rămâne autonom și că nu este folosit ca instrument de gestionare a crizei în politica externă. My colleagues... Unul dintre primele lucruri pe care colegii sau să sperăm viitorii colegi din DGECO mi l-au spus a fost nu permite să se creeze confuzii între resursele pentru ajutorul umanitar și protecția civilă pe orice alt uh, domeniu. Și cred că au dreptate, pentru că sunt banii care merg către oameni care nu au nimic altceva. Asta e. Deci dacă ei trăiesc sau mor, depinde uh, de capacitatea noastră de a ajuta. Deci acest buget este sacru pentru mine. Așadar, în noul portofoliu voi păstra uh, clară separația dintre cele două bugete și dacă există un nou instrument pentru protecție civilă, acest nou instrument trebuie să fie separat de bugetul care e pentru ajutor umanitar. What options do you see for exploring innovative ce opțiuni vedeți pentru a explora uh, surse inovatoare de finanțare pentru zona de dezvoltare? Ați susține apelul Parlamentului pentru finanțări adiționale pentru uh, ajutorul umanitar? Primul lucru pe care l-aș face ar fi să uh, mă alătur Comisarului pentru Dezvoltare în a susține ideea îndeplinirii angajamentelor deja făcute, pentru că dacă facem acest lucru, vom avea mai multe resurse atât pentru dezvoltare pe termen lung, cât și pentru ajutor humanitar. De asemenea, aș fi foarte interesată să colaborez cu Parlamentul pe, și, bineînțeles, și Comisia și Consiliul în ce privește uh, cerințele realiste, dacă peste 90 ani va trebui să intrăm, uh, dacă 9 din 10 ani a trebuit să utilizăm rezervele, asta înseamnă că dezastrele au devenit mai frecvente și mai severe decât în trecut. Deci ce facem? Cum, cum uh, abordăm această problemă? Știu că există o concurență pentru resurse. Am un, o atitudine foarte conservatoare din punct de vedere fiscal. Banii trebuie folosiți foarte, foarte responsabil și cu mare grijă, dar dacă dezast- numărul dezastrelor se triplează, dacă războaiele continuă să fie la fel de multe ca în deceniul uh, trecut, și avem din ce în ce mai multe state fragile și uh, în care populația crește, pentru că populația în general crește și știm că și în următoarele decenii populația mondială va, tre- va crește cu vreo 2 miliarde. Și, din păcate, cea mai mare parte se vor, dintre acești oameni se vor naște în țări care vor fi afectate de dezastre. Deci asta e tendința, trebuie să fim onești. Asta e realitatea cu care ne confruntăm. În același timp, cred foarte puternic în uh, inovație, în uh, gândirea creativă uh, și în nevoia de a uh, avea o modalitate cât mai eficientă de rezolvare a problemei. Și avem un Cred că nu mai putem asculta și exemplul, spune doamna președinte, timpul a expirat, o nouă întrebare. Uh, va uh, da mai multe detalii, doamna comisar, de semnat privind rolul pe care îl vede pentru domnia sa în cooperarea internațională și cum se va coordona cu ceilalți doi comisari, domnul Pibalx și doamna Ashton. Și mai există și o întrebare similară Parlamentul este adesea criticat pentru că este numai interesat de propriile sale puteri. Dat fiind că uh, mai întâi baroneasa Ashton și apoi comisarul de Gucht au trebuit să uh, meargă, au fost trimiși în Tahiti în loc de Haiti și a existat foarte multă confuzie. Știți cine ce face în comisie? Sunteți gata să aveți uh, o responsabilitate totală pentru probleme uh, umanitare sau veți, uh, vă veți îndrepta spre baroneasa Ashton? Veți fi un fel de adjunct al acesteia. Uh, Dați-mi voi să răspund ceva foarte clar. Eu sunt comisar pentru ajutor umanitar și reacție la dezastre. Deci mi-au responsabilitatea pentru asta și așa cum am discutat astăzi, vor fi multe zone în care mă voi baza pe baroneasa Ashton să transmită mesaje, să fie un amplificator pentru probleme care cer atenție din partea sectorului de apărare, afaceri externe, dar și ai șefilor de stat din Uniune. Voi face acest lucru, dar responsabilitatea mea, dacă voi fi confirmată, va fi ajutor comunitar și reacție la dezastre. În ce privește cooperarea internațională, asta este realmente o inovație în portofoliul meu. Vreau să repet acest lucru pentru că consider că aceasta e abordarea corectă. Eu lucrez pe cooperare internațională în măsura în care se leagă de responsabilitățile mele principale și fără să intre în conflict cu aceste responsabilități, pentru că dacă voi fi percepută ca nefiind neutră și independentă, nu voi fi uh, de niciun folos uh, angajaților din domeniul umanitar. Eu trebuie să protejez imparțialitatea și independența poziției, dar în același timp să aduc în Colegiul Comisarilor și aici în Parlament pe chestiuni legate de responsabilitățile mele uh, lucrurile pentru care eu sunt responsabil și pe care se reduc apoi în zona cooperării internaționale. Viitorii mei foști colegi de la Banca Mondială îmi spun deja, avem un mare program pentru statele fragile Următorul raport de dezvoltare al Băncii Mondiale se va referi la asta și îmi spun nu vrem să pleci, dar pe de altă parte dacă pleci am putea să lucrăm cu tine, să fim în parteneriat. De asemenea am luat contact cu unii uh, parteneri bilaterali, cum ar fi DFID. Deci, cu alte cuvinte, putem structura zone de cooperare internațională pe acest subiect și în special uh, nu am putut să vă spun până la capăt ce am făcut uh, în Rusia. Putem să... Uh, nici acum mă tem că nu veți reuși să încheiați, spune doamna președinte. Timpul a expirat. Și acum trecem a cincea rundă de întrebări și răspunsuri și dau cuvântul domnului Norbert Neuser din partea socialiștilor și democraților. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, ich möchte da- Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mă întorc la interfața între ajutorul militar și cel civil. Mai concret, aș vrea să vorbesc despre Afganistan. În luna ianuarie s-a ținut o conferință la Londra. La această conferință s-a convenit în privința unei noi strategii. Eforturile legate de ajutorul umanitar și civil și militar vor fi sporite și uh, se va promova dezvoltarea. Ajutorul civil este acordat în special de către Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Cred că trebuie să fie acordat într-un mod mai eficace. Ați avut ocazia să vă gândiți la abordarea pe care o veți uh, avea în privința acestor chestiuni? Doamnă comisar, aveți cuvântul. Există câteva aspecte care sunt clare. De exemplu, nu este acceptabil ca personalul militar să livreze ajutor umanitar într-o un astfel de mod înca, încât se uh, șterge linia de demarcație între uh, aspectul civil și cel militar. Nu este acceptabil. Pe de altă parte, când uh, lucrătorii umanitari solicită sprijin militar, cererea aceasta trebuie să fie respectate și trebuie să fie furnizate resurse. Însă sigur că avem toată plaja dintre cele două extreme și trebuie să vedem cât de departe mergem atunci când acordăm ajutor uh, militar lucrătorilor umanitari sau în ce măsură implicăm personal militar în uh, operațiuni. Dacă soldații din Afganistan au posibilitatea să construiască o școală, sigur că vor fi bucuroși să o facă și ar fi și bine pentru copii. Însă, în felul acesta se iscă o confuzie. Pentru că să presupunem că vine și o echipă umanitară umanitară. Se mai poate vorbi despre neutralitate, despre independență. Vorbeam despre președinția spaniolă și despre revizuirea la mijloc de termen al consensului asupra ajutorului umanitar. Cred că aceste chestiuni trebuie să fie în centrul dezbaterilor. Aveți o întrebare complementară? Da. Aș vrea să pun o întrebare complementară. În Germania și în multe alte țări, organizațiile neguvernamentale discută despre această chestiune și ceea ce doresc ele este să se facă distinția clară între personalul militar care intervine și misiunile civile organizații neguvernamentale nu vor să se amestece cele două misiuni. Care este reacția dumneavoastră la această idee? Este tocmai ceea ce vreau să spun și eu. La prima vedere, e ceva bun, însă sunt oameni care sunt expuși la riscuri din această cauză. Sigur că dacă soldații construiesc o școală, este un lucru nobil, însă lucrătorii umanitari după aceea sunt expuși la riscuri. De aceea trebuie să discutăm despre această zonă gri, pentru că știm care sunt cazurile în care nu ar trebui să intervină personal militar, există acea platformă pentru operațiuni militare și știm de asemenea în ce cazuri lucrătorii umanitari sunt convinși că e nevoie de escortă militară. Trebuie însă să vedem ce se întâmplă cu plaja dintre cele două situații. Doamna Michelle Stripler, din partea PPE-ului. Mulțumesc. Aș vrea să revin la acești copii și aceste femei din Congo care sunt uh, violați. E nevoie de o muncă de fond, de o muncă de prevenție. Nu credeți că aceste crime sunt încurajate din cauza că guvernul nu îi trage la răspundere pe făptași? Sunt violuri comise nu doar de militari, ci și de civili. Oare un plan de prevenție va fi suficient, având în vedere că violurile nu sunt pedepsite? Aveți un plan de acțiune, doamnă comisar? Sigur că sensibilizarea este importantă, însă nu este suficientă. Oamenii trebuie să fie trași la răspundere, mai ales dacă provin din forțe internaționale. Dacă leadershipul din țara respectivă închide ochii la faptele personalului militar, sigur că lucrurile nu evoluează. Doamna Stifler, aveți o întrebare complementară? Nu. Doamna Veronic de Chezer, pentru grupul socialist. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, avem o întrebare despre Gaza, dar v-au adresat-o mai mulți colegi. Și cred că chiar dacă ați, aș formula o altfel, răspunsul dumneavoastră ar fi același. Deci am să pun o altă întrebare. Apreciem foarte mult experiența dumneavoastră la Banca Mondială și răspunsurile dumneavoastră au fost o calitate care a arătat cât de utilă a fost aceasta. Însă un lucru ne uh, ne mulțumește oarecum. V-ați arătat reticentă în legătură cu utilizarea trust fundurilor, pentru că se consideră că aici se pun bani într-o cutie neagră, destul de opacă, asupra căreia nu avem control, iar vizibilitatea ajutorului umanitar tinde să dispară. Ce uh, mod de gândire veți avea în acest domeniu? Doamna comisar desemnat. Cel puțin, uh, din punctul de vedere al Băncii Mondiale, uh, Ajutorul european este foarte vizibil. Din cei 24 de membri ai Consiliului nostru de administrație, avem, în funcție de an, 8 membri europeni unor, sau unor 9, ceea ce reprezintă un glas foarte puternic în Consiliul Director al Băncii. Europa în întregime este cel mai mare acționar al Băncii Mondiale. Și când discutam cu colegi despre venirea mea la Bruxelles, mi se spunea, știți ce, acordul, articolele din acordul Băncii Mondiale spun că uh, Banca Mondială trebuie să urmeze poziția celui mai mare acționar și poate că le-am spus colegilor că poate vor veni după mine la Bruxelles, pentru că aici se află cea mai mare parte a capitalului. În fine, înțeleg la ce vă referiți. Se pun bani într-un fond comun, ceea ce e bine, pentru că guvernul are conducerea și gestiunea, dar atunci nu mai este la fel de vizibil proiectul ca un proiect european sau francez, un proiect cu un drapel, ca să zic așa. Dar cred că este un aspect în care se pot face mult mai multe pentru a informa pe cetățeni în legătură cu proveniența acestor bani. Și am să vă dau un exemplu. Când lucram în China, am am fost dusă să vizitez o școală finanțată de Banca Mondială. Și la vremea aceea era susținută de Germania, bilateral, cred. De, și școala avea o plăcuță foarte mare pe care scria cu sprijinul Băncii Mondiale și al Uh, Germaniei. Și cred, cred că putem face mult mai multe pentru acest mod de recunoaștere a autorilor. Și ar trebui să o facem, pentru că altfel nu va mai exista susținerea publicului. Aveți o întrebare suplimentară? Da. O să Revenim la Gaza, dar din alt punct de vedere, de exemplu, s-a spus uh, că uh, exista un mecanism interimar și că Banca Mondială trebuia să se ocupe de educație și de medicamente și că a durat un an și jumătate până când au început să vină ajutoarele, iar celelalte niveluri, cele de responsabilitate a Uniunii Europene, erau dezvoltate. Deci ne bucurăm că ați venit la noi. Doamnă comisar desemnat. La Banca Mondială suntem foarte conservatori în crearea și implementarea de proiecte și, pe de o parte, am avut succes în uh, combaterea corupției și mă declar mândră de ce a obținut Banca Mondială. Dar, pe de altă parte, acest lucru înseamnă că e nevoie de mult mai multe controle și verificări, ceea ce ne încetinește uneori acțiunile. Deci trebuie să găsim un mod de a apropia aceste două căi de acțiune. Recunosc. Are cuvântul domnul Michael Galler de la PP. Mulțumesc. Ați spus că în uh, rolul dumneavoastră de comisar desemnat pentru cooperarea internațională, ajutor umanitar și reacția la situații de criză, doriți să fiți proactivă. Aveți parteneri de încredere, înțeleg, împreună cu care puteți acționa. Știu că aveți foarte multă experiență de la Banca Mondială. Ce facem cu deficitele în cooperarea Uniunii Europene cu alte organizații internaționale și multilaterale? Cum o veți ameliora? Pentru că cred că e păcat că nu încercați să uh, să nu-i supărați pe colegii dumneavoastră, cum ar fi domnul Pibarț și domnul de Hucht, dar dacă dumneavoastră nu vă folosiți competențele în totalitate, pe deplin, alții vi le vor lua, le vor submina, poate. Doamna comisar desemnat. Evident că voi lua foarte în serios acest comentariu pentru că nu-mi doresc deloc să îmi pierd competențele, să pierd ceea ce ar trebui să țină de domeniul meu, pentru că asta ar însemna că nu voi putea să mai fac treaba. Deci răspunderea este răspunderea necesită și delegare, deci ca să fiu responsabilă, trebuie să fiu lăsată, sigur că să-mi fac treaba, dar vă mulțumesc pentru această avertizare. Voi ține cont de ea, vă mulțumesc. Aveți o întrebare de follow-up? Da. Alături de cooperarea internațională cu guvernele, noi uh, susținem și diplomația interparlamentară. Putem să vă așteptăm să acționați în aceste uh, organisme, cum ar fi Parlamentul Panafrican, Eurolat, uh, ECP, ACP, de exemplu, uh, care are o adunare parlamentară care se va întruni în martie și are pe ordinea de zi și subiectul Haiti. În curând va fi și Euronez. Veți apărea la această reuniune a adunării parlamentare ACP? Da, sigur, am să fiu acolo unde trebuie să fiu. Puteți să contați pe mine, îmi voi lua rolul foarte în serios. Eu cred în includere și în, într-o mână întinsă, eu cred că Parlamentul reprezintă vocea cetățenilor. Cred că uh, E clar că persoanele de aici, din sală, sunt alese, iar eu nu sunt aleasă. Și trebuie să fiu răspunzătoare în fața dumneavoastră și să colaborez cu partenerii. Și trebuie să recunosc că am multe de învățat în acest domeniu. Trebuie să uh, învăț care este valoarea adusă de aceste foruri și ce valoare le pot aduce eu lor. În orice caz, îmi asum răspunderea de a fi prezentă foarte serios acolo unde trebuie să fiu. The last question. Ultima întrebare, domnul Gemiciu. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna comisar desemnat. Am fost uh, cel care v-a pus prima întrebare și am privilegiul să pun și ultima întrebare. În numele coordonatorilor uh, din grupul PPE, vă rog să acceptați uh, felicitările noastre pentru performanța noastră de astăzi, înțelegeți că ne plasăm uh, crederea noastră. Știți că la un moment dat credeam că niciodată nu se va prăbuși zidul Berlinului și s-a întâmplat. Putem să transformăm sărăcia într-un subiect istoric. Avem nevoie să aveți încredere în noi și noi să putem să ne bazăm pe noastră. 5. <clears throat> Noi suntem reprezentanți ai 500 de milioane de oameni. Trebuie să colaborăm uh, cât mai strâns cu dumneavoastră și cu oficialii noastre. Ne așteptăm să vă putem contacta, să aflăm părerile noastre și să avem o atitudine de cooperare strânsă din ambele sensuri pentru a crea această schimbare. Vă mulțumesc foarte mult și bravo pentru uh, cum v-ați prezentat astăzi. We now have the follow-up questions on this last... Avem uh, acum întrebările de follow-up la ultima rundă pe care le voi citi. Nu, cred că mai trebuie ca doamna comisar de să mai răspundă, că n-a fost o întrebare. Așadar, voi pune întrebarea aceasta care vine de la grupurile politice. Fără intervenție, legea intervenției umanitare uh, creată la nivelul Națiunilor Unite, care creează responsabilitatea de a proteja ajutorul uh, umanitar, oricare ar fi bunile noastre intenții, vom uh, da greș dacă o țară anume refuză accesul. Cum putem rezolva această problemă a refuzării accesului lucrătorilor umanitari? Două minute pentru răspuns. Mă tem că uh, răspunsul uh, acesta începe prin a spune cu mare dificultate vom reuși, pentru că până la urmă doar dezvoltarea durabilă care le dă oamenilor mai multe posibilități de a alege care le permite să prospere și care duce la structuri guvernamentale democratice, numai acestea vor face să nu ne mai, ca să nu ne mai confruntăm cu catastrofe și cu restricția accesului pentru cei care îi ajută pe oamenii aflați în nevoie. Și ca să se întâmple asta, cred că portofoliul meu depinde în mod absolut de succesul uh, restului activității uh, Uniunii Europene și mai ales a portofoliului de dezvoltare și voi fi evident foarte motivată de a oferi și eu propria mea susținere comisarului pentru dezvoltare, fiindcă în cele din urmă, numai atunci când oamenii sunt liberi și au uh, posibilitatea să facă alegeri, când economiile funcționează, doar atunci putem uh, șterge din realitate toate aceste probleme. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, ajutată de secretariatul nostru. E foarte bine. Așadar, ne aflăm acum la sfârșitul acestei audieri și aș vrea să mulțumesc tuturor pentru întrebările puse. Vreau să mulțumesc doamnei uh, comisar de semnat pentru răspunsurile pe care le-a dat. Doamna Gheorgheva, aveți cuvântul, dacă doriți, pentru a face câteva remarci de încheiere, maxim 5 minute. Doamna președinte, a fost o discuție foarte bogată în conținut și cred că nu trebuie să spun prea multe lucruri acum la sfârșit. Vreau doar să vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită, vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat, pentru ideile pe care le-am uh, notat și e o listă foarte lungă, dar voi face un follow-up cu tot ce am discutat uh, astăzi și cu permisiunea dumneavoastră aș folosi mi-am depășit atât de mult timpul, de atât de des timpul, încât acum voi încerca să fiu mai succintă și să închei mulțumind și făcând un comentariu foarte personal. Astăzi se întâmplă să fie uh, ziua de naștere a mamei mele, care împlinește 89 de ani. În mod normal aș fi fost cu ea astăzi, dar mă aflu aici. Deci ce vreau să spun? vreau să fac un, o promisiune ultimă și asta este către mama mea. Mama întotdeauna a crezut în Europa, a, a trecut în viața ei prin al doilea război mondial, divizarea Europei, dar întotdeauna a crezut în Europa și a vrut ca eu, ca european, să învăț limba franceză și n-am făcut asta. Deci, angajamentul către mama dacă nominalizarea mea <laughs> este confirmată, voi face efortul de a învăța franceza. Madame la commissaire désignée. Doamnă comisar uh, desemnat, suntem uh, mulți în această sală care suntem dispuși să vă ajutăm să învățați această limbă frumoasă. Deci, înainte de a suspenda ședința, le reamintesc coordonatorilor că va avea loc o reuniune de evaluare a audierii cu ușile închise astăzi la ora 16.30 în sala ASP 5G3. Sesiunea este suspendată. O seară bună tuturor!